Einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte. Bună dimineața, dragi colegi. Declar deschisă reuniunea din această zi de joi și doresc să fac întâi o comunicare. Autoritățile spaniole au uh, trimis o solicitare președintelui pentru ridicarea imunității doamnei Cala Fonsati pentru că se face o anchetă și această solicitare va fi verificată și transmisă Comisiei uh, juri conform regulilor Parlamentului. Trecem la următorul punct de pe ordine de zi. E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral înspre Comisie. Strategia Farm to Fork în ceea ce privește agricultura și spațiul rural. Și știți că vă puteți înscrie la cuvânt pentru Catch the Eye ori ridicând cartonașul, ori pe cale electronică. În primul rând, vreau să dau cuvântul autorului întrebării, și anume domnului Linz. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Bună ziua tuturor! Doamnă președinte, domnule comisar, agricultura înseamnă pasiune. Agricultura nu este pur și simplu o meserie ca oricare alta unde îți faci treaba, te ții de muncă doar ca să aduci acasă niște bănuți pentru a hrăni familia. Nu, nu. Fermierii, agricultorii au o misiune. Ei își uh, doresc cele mai bune uh, să obțină cele mai bune alimente pentru consumatori, durabil, de calitate, ceea ce fac deja astăzi. Ei vor să ofere consumatorilor cele mai bune produse alimentare și în același timp vor să-și dezvolte propria exploatație în așa fel încât ea să poată fi lăsată următoarelor generații. Adesea auzim uh, povești uh, de generații întregi de oameni care lucrează pe același teren, uh, la aceeași fermă, de zeci de ani de zile din tată în fiu. Și permiteți-mi să vă spun povestea mea, ca să rezulte ce fel de pasiune se ascunde în spatele acestui domeniu. Sunt, uh, am 42 de ani, de 30 de ani muncesc și am această experiență mai ales pentru că am lucrat uh, împreună cu părinții mei și asta de la o vârstă foarte fragedă. Am hrănit viței, am mulți uh, vacile, m-am ocupat de lapte. Practic, am pus și eu osul în așa fel încât să mă asigur că ferma aceasta are un viitor și că lucrurile vor continua și că, într-adevăr, vom putea obține în continuare cele mai bune produse alimentare. Și pot să vă spun din experiență că era uneori foarte greu. Pentru că adesea ceilalți vara mergeau să se scalde, dar eu trebuia să rămân la fermă ca să mă ocup de agricultură și de animale. Dar Vă spun că a fost posibil să fac asta nu doar fiindcă a existat pasiune, ci și recunoaștere pentru efortul meu, prețuirea acestui efort. Pentru că atunci când am mulț vaca, să știți că exista respect față de ceea ce făceam eu la ferma mea. Și e vorba de exact același respect, de aceeași recunoaștere, de aceeași prețuire care uh, Uh, începe să scadă. Trebuie să fim foarte atenți în dezbaterile noastre politice despre agricultură, pentru că nu trebuie să punem fermierii la stâlpul infamiei, să-i acuzăm că ucid clima, că ne otrăvesc mediul înconjurător. Nu, să discutăm cu aceștia și să le spunem că faceți o treabă excelentă, dragilor, dar trebuie să ne îmbunătățim și trebuie să îi punem pe acești fermieri în situația de a putea deveni mai buni, adică în următoarele luni să nu începem uh, să dăm doar interdicții, să nu începem să exagerăm, ci ar trebui să oferim stimulente în așa fel încât uh, uh, să se poată face protecția climei. Trebuie să oferim fermierilor posibilitatea de a proteja uh, mediul înconjurător, de exemplu, să utilizeze mai puține mijloace de protecție a plantelor, dar cu niște mijloace de bun simț, nu cu interdicții. Și să începem această discuție, pentru că dacă oricum avem deja Uh, cele mai bune metode de mediu în Uniunea Europeană, trebuie să vedem cum reușim să-i și protejăm pe fermierii noștri. Iată o întrebare importantă, domnule comisar. Ce facem în așa fel încât ceilalți să ne urmeze, ceilalți din lume? Ce se întâmplă cu acordurile comerciale? Cum le dezvoltăm în ceea ce privește standardele de producție, standard, standardele produselor și standardele de producție, mă scuzați? Și apoi mai trebuie să ne punem încă o întrebare foarte importantă în această dezbatere, Farm to Fork, Trebuie să fie vorba și despre consumator. Dacă tot e să lansăm acest proces de transformare, atunci avem nevoie de o transformare și la nivelul consumatorilor. Pentru că în țara mea, 72% din consumatori, să știți că spun că sunt gata să acționeze în așa fel încât să existe protecția climei, protecția animalelor. 72% sunt dispuși să plătească mai mult pentru asta. Dar doar 16% când se află la caserie cu adevărat sunt dispuși să plătească mai mult. Deci ceva merge greșit aici, pentru că una este politica, chiar și și la nivel european și alta este ceea ce se întâmplă la nivelul consumatorilor. Consumatorii din Europa trebuie și ei să fie dispuși să plătească aici mai mult. Haideți deci să ținem cont de uh, fermieri. M-am întâlnit cu cinci asociații de fermieri săptămâna trecută. Îngrijorările sunt foarte mari, domnule comisar. Li se pare că uh, acum uh, sunt cumva dați la o parte. Ori noi, din potrivă, trebuie să-i includem în această dezbatere și să le explicăm. Nu sunteți parte a problemei, ba din potrivă, sunteți parte a soluției. Și deci este deosebit de important că are loc astăzi această dezbatere în plenară, în prime time, cum s-ar zice, la oră de vârf, exact unde uh, se cade. Este vorba de centrul dezbaterii, chiar acum, înainte să fie uh, Uh, publicată strategia aceasta Farm to Fork, adică de la fermă la consumator. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Urmează acum domnul comisar Wojciechowski, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte Linz, le mulțumesc deputaților din Comisia Agri pentru că au organizat această dezbatere foarte importantă. Apreciem um, această ocazie, așa cum o fac și fermierii care au așteptat-o foarte mult. Vreau să vă amintesc faptul că încă nu s-a implementat strategia Farm to Fork. La sfârșitul uh, lui martie vom ști mai multe despre această strategie odată ce pentru că a fost anunțat pactul ecologic european. Este vorba despre un plan ambițios pentru producția sustenabilă de alimente, iar fermierii europeni trebuie să fie de importanță capitală. Planurile strategice vor reflecta obiective mai ambițioase, care acoperă limitarea folosirea uh, pesticidelor chimice, precum și limitarea utilizării de antibiotice. De asemenea, agricultura de precizie și agricultura ecologică vor fi promovate. Vom avea uh, o apă și un pământ de calitate mai bună. De asemenea, va crește și calitatea aerului. Agricultorii europeni vor trebui să facă producție sustenabilă și să promoveze sănătatea umană atenuând schimbările climatice. Aceste obiective sunt ambițioase, dar costă mult. Nu îi putem lăsa de izbeliște pe fermieri. Uniunea Europeană trebuie să-i ajute. 10 milioane de agricultori uh, polonezi asigură siguranța alimentelor pentru 450 uh, de mii de locuitori din Europa, din Uniunea Europeană și pentru acest lucru trebuie să le mulțumim în fiecare zi, pentru că există, pentru că sunt dispuși să lucreze la propriile lor ferme, pentru că vor să uh, trateze uh, solul și uh, să aibă grijă de animale așa cum uh, se cuvine, pentru că numărul lor scade. Avem o problemă uriașă cu uh, depopularea zonelor rurale. Siguranța alimentelor este la fel de importantă precum uh, securitatea și apărarea, la fel de importantă ca sectorul energetic. Pentru a garanta uh, siguranța alimentelor, trebuie să avem grijă de agricultori și să le creăm uh, condiții de lucru adecvate. Acest lucru revine uh, pacului, dar și altor zone de politică. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebările cheie pe care le-ați pus în această dezbatere. Cum uh, se va asigura Comisia că persoanele care trăiesc în zonele rurale, printre care și agricultorii, rămân uh, de importanță capitală? Cum se vor urmări aceste obiective? Cum se va face față provocărilor? Cum vom garanta condițiile adecvate de lucru și veniturile decente Uh, odată cu schimbarea, schimbării acestor strategii politice. Acestea sunt întrebări pe care și le pun și agricultorii. Recent uh, m-am întâlnit uh, cu mai mulți agricultori în Croația, în Germania, în Austria, în Polonia și în curând mă voi întâlni și cu agricultori din Franța și din alte state membre. De asemenea, am avut reuniuni cu reprezentanții ai federațiilor agricole europene și aceștia își dau seama că este necesară producția de alimente sustenabilă. Dacă nu se asigură sustenabilitatea, dacă se uh, produc alimente intensiv, uh, Ehm, nu este pentru că ei doresc să o facă, ci pentru că econom- circumstanțele economice îi obligă să recurgă la aceste măsuri pentru a-și câștiga existența. Acum trebuie să-i ajutăm pe agricultori să schimbe aceste modele pentru ca agricultura să redevină agricultură în loc să se transforme în industrie. Pactul ecologic european și strategia și obiectivele strategiei de la fermă la furculiță nu vor fi uh, atinse forțat. Sunt de acord cu domnul Linz. Doar uh, prin uh, asistență rezonabilă, ceea ce înseamnă asigurarea unui buget PAC rezonabil care să țină cont de provocările care ne așteaptă. Un buget puternic și corect, care să fie uh, împărțit echitabil. Mă bucur foarte mult că uh, nu doar uh, la Comisie și la Parlament, ci și în statele membre oamenii cunosc această realitate. Trei miniștri, doamna Grechner din Germania, doamna Mile din Franța și uh, ministrul agriculturii din Spania, au făcut o declarație de interes pentru mine, care m-a bucurat foarte mult. Acești miniștri spun că avem nevoie de un buget crescut pentru PAC. Pe 27 ianuarie, la Consiliul de Agricultură, majoritatea miniștrilor uh, și-au exprimat uh, puncte de vedere similare. Eu uh, sprijin acest punct de vedere. Avem nevoie de un buget generos pentru PAC, împărțit echitabil pentru că în Pactul Verde um, European și în strategia um, de la Formula la furculiță avem obiective ambițioase și avem nevoie de sprijin financiar pentru acestea. Avem nevoie și pentru mecanismele, nevoie de fonduri și pentru mecanismele ecologice din primul pilon, mai ales uh, în acele țări în care subvențiile directe sunt scăzute. Trebuie de asemenea să luăm măsuri și în privința bunăstării animale și uh, Uh, pentru uh, programele de mediu din pilonul 2. Acest lucru este important și pentru un alt grup de state. Vrem uh, să ne asigurăm de asemenea că agricultorii cunosc că trebuie să recurgă la practici sustenabile, să producă mai puțin intensiv și să introducă voluntar măsuri de bunăstare. Au nevoie de fonduri pentru a putea face acest lucru și rolul meu este să vorbesc despre acest lucru, pentru că vom lua decizii foarte importante în legătură cu uh, cadrul financiar multianual. Și uh, tratamentul demn al fermierilor, fermierilor este important. Uh, agricultorii nu sunt uh, problema. Ei trebuie să fie partenerii noștri în implementarea uh, Uh, chestiunilor uh, importante uh, din punct de vedere social. Eu sunt convins că ei vor sprijini um, schimbările fundamentale care ne așteaptă. Agricultura europeană, domnilor și domnilor, trebuie să fie sustenabilă, eco, prietenoasă cu mediul înconjurător și bună pentru animale. Dar și politica agricolă trebuie să fie prietenoasă cu fermierii, ambițioasă și corectă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar. Începem acum cu prima rundă a intervențiilor și în numele PPE dau cuvântul domnului Dorfman. Vă rog. Dragi colegi, stimate domnule comisar, este foarte bine că avem această dezbatere astăzi, chiar a trebuit să luptăm pentru ea, pentru că impresia mea este următoarea. Unii cred că această strategie Farm to Fork ori trece pe lângă fermieri, ori este chiar împotriva acestora. Ar putea avea această evoluție. Este foarte bine că sunteți alături de noi, domnule comisar, dar uh, faptul că vicepreședintele Timmermans nu este de față ne arată că această mentalitate există la comisie. Și uh, iată prognosticul meu. Dacă nu implicăm activ pe fermieri în această dezbatere, să știți că această strategie uh, va merge imediat și direct în zid. Și se pare că la ora actuală fermierii sunt vinovați de orice, că se pierde biodiversitatea, că se utilizează prea multe substanțe chimice, că se utilizează prea multe antibiotice, că nu se protejează clima. Dar până la urmă rezultatul și realitatea este alta. Pentru că fermierii trebuie să facă tot posibilul să se poată descurca economic, să poată să ducă mai departe activitatea lor și să găsească urmași și să știți că acționează mult mai durabil decât mulți alții din uh, rândul nostru și din jurul nostru. Produc alimente și consumatorii spun uh, mereu că vor produse din ce în ce mai bune, mai sănătoase, mai durabile. Dar când merg la supermarket, caută în general oferta unde pot plăti unul la preț de trei. Și de fapt, uh, să știți că Exact ă, asta este problema. Putem să ne gândim și la protecția plantelor, putem să ne gândim la fertilizatori, dar până la urmă problema este că lucrurile trebuie ă, abordate cu speranța la inovare, la progres, la cercetare, la mai multă cunoaștere în acest domeniu, pentru că doar așa vom reuși să facem față provocărilor. Per total, eu cred că avem nevoie de o alianță. Trebuie să facem alianță cu fermierii, să îi includem în această discuție. Iar grupul meu chiar vrea să facă această strategie împreună cu fermierii ca să se poată bucura de un succes real. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului De Castro în numele grupului SND. Grazie, președinte, caro comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar fără participarea uh, fermierilor noștri pentru uh, a atenua schimbările climatice, aceasta este o sacină imposibilă. De aceea avem nevoie de o abordare comună atunci când uh, elaborăm noua PAC. Acest Parlament nu poate să rateze această șansă de a include elemente fundamentale ale strategiei de la fermă la consumator în politica agricolă comună sectorul uh, alimentar uh, va oferi tot mai multe servicii de mediu, va realiza neutralitatea din punct de vedere al carbonului în beneficiul cetățenilor europeni. Însă trebuie să existe și stimulente o politică agricolă comună bine finanțată și tehnologii de producere a alimentelor uh, inovatoare.

Mulțumim, domnule Cioloș. Continuăm cu colegul David de la grupul IDE. Vă rog. paní předsedající, Doamnă președintă, domnule comisar, Regătim o dezbatere în care vor fi înregistrate informații în legătură cu fermierii europeni în această uh, bază de date și costurile vor fi suportate de statele membre, de Uniunea Europeană, dar și de fermieri, ceea ce se va reflecta și în prețuri și atunci fermierii vor fi mai puțin competitivi. Și construim un tunel uriaș care susține importurile din uh, terțe țări cu niciun fel de control și fără taxe vamale. Nimeni din acele țări va cere, va impune reguli stricte. De pildă, carnea de vită nu este controlată pe vapoarele uh, pe care este transportată și alimente vin pe piața noastră din terțe țări, acolo unde nu sunt controlate uh, așa cum trebuie. Fermierii au cerințe legitime, inclusiv prețul pe care trebuie să-l plătească. Nu putem să importăm din țări unde nu putem să garantăm îndeplinirea acelorași condiții ca în Uniunea Europeană. Este inacceptabil. Mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Wiener din partea grupului Verzilor. Vă rog, vă dau cuvântul. Oh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar Wojciechowski, mă bucură foarte tare să vorbim astăzi despre strategia Farm to Fork. Este foarte important. Pentru că știm că avem probleme imense. Dacă nu am avea aceste probleme, nici nu ne-am afla acum aici. Este o șansă istorică. Avem această strategie și putem face din PAC o politică mai durabilă, mai prietenoasă cu mediul. Să nu uh, mai avem uh, o decădere a sistemelor naturale, să nu mai avem probleme cu solul. Acestea sunt lucrurile care ne adună astăzi aici. Știința ne îndeamnă populația, ne îndeamnă să facem ceva. Este probabil ultima șansă de a reforma PAC cu adevărat. Și bineînțeles că fermierii se tem, e normal. Dar dacă rămânem la această mentalitate în care ne închidem și doar ne întrebăm oare ce o fi cu noi fără a avea curajul de a face ceva, să nu mai ne fie teamă de schimbări, atunci să știți că nu ajungem mai departe. Nu putem să ne complacem și să spunem așa am făcut dintotdeauna, așa e bine. Nu, ne aflăm la marginea prăpastiei și trebuie să ne schimbăm și trebuie să îi uh, punem în uh, centru nu doar pe fermieri, pentru că acum se simt și ei puși cu spatele la zid, ci avem nevoie și de a pune în centrul atenției demnitatea fermierului. Eu nu vreau aici uh, un susținere, vreau ajutor pentru transformare, ajutor pentru a menține propria demnitate, pentru niște prețuri echitabile la alimente, pentru ca meseria mea să fie onorată și să pot trăi liber de subvenții, independent de subvenții. De aceea PAC trebuie să fie o politică reformată. Și domnule Wojciechowski, vin și cu o întrebare. Uh, pentru că CEJ a dat o hotărâre C409-13 aliniatul 47 și se arată că Comisia are dreptul de a veni cu o proprie uh, propunere legislativă și să o adapteze la nevoie până când Consiliul va fi dat o decizie finală. Deci, ce intenționați? Este un element principal, este un element esențial din pact. Trebuie să profitați de ocazie în așa fel încât să țineți cont de ambițiile din uh, pactul ecologic și să găsiți o concordanță cu acestea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Viner. Acum, în numele conservatorilor europeni, domnul Cujmiuc, vă rog. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această analiză detaliată în legătură cu agricultura europeană. Vom avea doi, două strategii noi, uh, pactul ecologic și strategia de la fermă la furculiță. Amândouă au de-a face cu agricultura și amândouă vor uh, însemna mai multe provocări, mai multe cerințe pentru uh, agricultori și probabil limite la producția industrială. Deci este de actualitate întrebarea cum putem finanța aceste măsuri. În, dou- în mai 2018 Comisia a propus uh, un buget cu 17% mai puțin uh, pentru PAC, uh, lucru inacceptabil având în vedere provocările viitoare. De asemenea, planurile naționale strategice ale statelor membre în ceea ce privește producția animalelor, de animale va, va fi incorporată. Deja s-a propus acest lucru dacă vă amintiți, uh, fermierii au ieșit în stradă și au avut proteste destul de vehemente în mai multe orașe, au ieșit cu tractoarele în stradă. Avem nevoie de mai mulți bani pentru PAC egal împărțiți, astfel încât uh, Pactul Verde și uh, Farm to Fork să poată fi implementate. Avem nevoie de bani pentru cei care până acum nu au primit suficienți. Continuăm, dau cuvântul doamnei Hazekamp din partea grupului GUE. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, politica agricolă comună oferă subvenții marilor fermieri industriali, închide animalele în mega grajduri, îi forțează pe fermieri să adopte niște măsuri nedurabile de mărirea capacității. Prin mega subvenții face în așa fel încât să se polueze enorm mediul înconjurător. Zi de zi, sute de fermieri cu exploatații mici sunt aduși în marginea prăpastiei. Face în așa fel încât milioane de animale să fie transportate prin toată lumea în condiții condiții uh, nedemne și duce la uh, o enormă uh, scădere a biodiversității. Orice fermier trebuie să primească un preț onest pentru fiecare produs obținut onest. Preț onest pentru animal, pentru mediul înconjurător, dar asta nu se întâmplă cu, când semnezi acorduri cum ar fi Mercosur, CETA sau TTIP. E vorba de deschiderea unor frontiere pentru niște produse ieftine obținute prin mijloace care poluează. Acest curs trebuie transformat, schimbat și de aceea sunt de părere că toate subvențiile europene pentru agricultură trebuie să fie desfințate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! dau cuvântul domnului Giaruso din partea neafiliaților. Vă rog. Presidente, atendiamo con grandi aspettative il... Doamnă președinte, așteptăm să vedem planul uh, de la fermă la consumator, însă în ceea ce ne privește, producerea de fertilizatori, de îngrășăminte este cerută numai dacă este necesar. Noi credem că este necesară. Deci nimic în legătură cu reducerea deșeurilor alimentare și respectarea Uh, standardelor europene în ceea ce privește pactul uh, european. Vrem să vedem o etichetare care să indice în mod corect impactul asupra uh, mediului pe care îl au aceste produse. Vrem mai multă susținere pentru agricultura biologică și vrem pentru agricultura organică. Uh, Trebuie să arătăm cum uh, agricultura organică poate să uh, combată schimbările climatice trebuie să ne asigurăm că pacul beneficiază de fonduri adecvate care să fie gestionate uh, bine. Mulțumim. Doamna McGuinness are cuvântul. Thank you, President. Um, I hope... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că este uh, un semnal de alarmă, domnule comisar, dezbaterea din această dimineață. Um, agricultorii sunt uh, furioși, frustrați, îngrijorați, sunt atacați și uh, sunt uh, un grup din societate care nu acceptă foarte ușor această situație. Avem nevoie ca agricultorii să fie centrali, nu să fie înlăturați împotriva voinței lor. Sper că în strategia Farm to Fork va fi, se va ține cont de dreptul concurenței uh, și practicile comerciale echitabile. Cum uh, politica comercială poate avea impact negativ asupra agriculturii europene? Uh, unele dintre formulările folosite de dumneavoastră și de alții pot fi foarte emotivi. Da, agricultura ecologică e bine, intensiv e rău. Vă previn că trebuie să fiți foarte atenți la cuvintele folosite. Fermele pot fi Uh, mici, mijlocii sau mari. Nu înseamnă că unele sunt mai bune decât altele. Noi trebuie să ne asigurăm că fermierii au acces la cele mai bune uh, studii, inovație, uh, tehnologii care să le permită să fie la înălțime, să obțină rezultatele pe care ne dorim. Să nu uităm că ei deja fac acest lucru, ei au făcut-o înaintea noastră, ei sunt acolo pe câmp și fac lucruri pentru natură. Trebuie să-i ajutăm să facă acest lucru, nu să le limităm eforturile. Cea mai mare temere a mea în forma PAC și în această strategie este că îi vom lega de mâini de picioare cu reguli și mai multe, le vom da și mai puțină uh, flexibilitate. Aveți pe umerii dumneavoastră, domnule comisar, o răspundere foarte mare. Să vă asigurați că nu se întâmplă. Sper să vorbiți tare. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm acum dezbaterea cu doamna Carvalaiș. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu. Eu concord plenamente consigo que farm to... Sunt total de acord cu dumneavoastră că această strategie uh, trebuie să fie ambițioasă și uh, în măsură să răspundă clar provocărilor sustenabilității alimentare, schimbărilor climatice, bunăstării animale și protecția mediului. Și, domnule comisar, cred că sunteți de acord cu mine când spunem că această strategie trebuie să integreze respectul pentru fermierii noștri și pentru comunitățile rurale. Da, dar cum vom concretiza toate acestea? În, alți, uh, în alte cuvinte, răspunderea la aceste provocări nu poate să se concretizeze fără efortul uh, fermierilor. Asta înseamnă că trebuie să-i susținem în mod solidar, cu coeziune și în mod just, corect trebuie să existe o sustenabilitate a agriculturii uh, demnă de fermierii noștri care depind de supraviețuirea acestor zone rurale. Vă cer Vă întreb, domnule comisar, și vreau un răspuns clar. Cum articulați viziunea noastră asupra unei strategii pe, long, pe termen lung cu strategia uh, de la fermă la consumator? Cum uh, considerați că în practică această strategie uh, From Farm to Fork poate să fie concepută și aplicată ținând cont de adevăratele necesități ale lumii rurale. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei Müller. Vă rog. Doamnă președinte, domnule comisar, la ora actuală vedem că politica se face iarăși în stradă. Oamenii fac demonstrații pentru mai, o climă mai bună, pentru protecția naturii, ceea ce este bine. Uh, ascultăm aici cu atenție mesajul lor, chiar îl aplaudăm, dar când demonstrează mii de fermieri din cauza că sunt debordați birocratic, din cauza că munca lor nu e prețuită, din cauza că uh, se tem pentru propria lor existență, să știți că, iată, la Bruxelles de-abia este prețuit efortul lor. Și această situație este exacerbată și de faptul că vicepreședintele Timmermans face declarații cum că ar trebui să reducem uh, și să dăm măsuri drastice în ceea ce privește creșterea animalelor. Cum ce ce se întâmplă cu cele 40% terenuri verzi uh, din Europa? Cum, cine să le mai îngrijească? Pentru că știm cu toții că trebuie să devenim mai durabili, știm cu toții că trebuie să facem mai mult pentru mediu. Agricultura se transformă și putem face trans- această transformare doar împreună. De aceea, strategia de la fermă la furculiță nu poate să aducă și mai multă tematură, tevatură birocratică pentru fermieri, ba din potrivă. Așa că vă cer să nu mai faceți nicio întârziere în ceea ce privește pacul uh, cu Green Deal și cu strategia Farm to Fork, pentru că deja începem de-abia în anul 2023. Pachetul legislativ există și sunt niște elemente în ecoscheme care pot fi deja prevăzute. Pentru că, domnule comisar, nu vreau să fie valabilă vorba că dacă e fermierul ruinar, ruinat, mâncarea ta este importată. Nu e nicio problemă, deci. Nu, e vorba de interesele spațiului rural de, și de familiile de agricultori. Mulțumesc! Dank. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Le Breton. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia von der Leyen și-a anunțat intenția de a înființa un model de agricultură și de, uh, de, pentru alimente durabile, respect, uh, prezentându-l sub uh, sloganul de la fermă la furculiță, farm to fork în engleză. Astăzi mă întrebați ce credeți acest lucru? Problema este că până acum nu avem uh, nici măcar un document care să detalieze acest proiect. Uh, nu avem decât o pagină și jumătate de prezentări, uh, de prezentări succinte în ceea ce privește acordul cu pactul ecologic și uh, Farm to Fork. Eu încerc să fiu constructiv și în acest sens atrag atenția Comisiei asupra necesității de a armoniza viitoarele propuneri cu noua PAC care este uh, în curs de elaborare. În legătură cu conținutul proiectului, nu va fi necesar, nu va fi suficient să anunțați măsuri vași, precum diminuarea semnificativă a utilizării pesticidelor. Va trebui de asemenea să găsim soluții reale la problemele reale. În primul rând, să garantăm suveranitatea europeană în loc să uh, alimentară, în loc să sacrificăm uh, agricultura europeană pe altarul mondializării. Trebuie să rupem oligopolul centrelor de cumpărare din lanțurile de distribuție tranziție. Trebuie, și trei, trebuie să ajutăm pe agricultori simplificând regulile și formalitățile administrative care au devenit zdrobitoare. A sosit momentul să nu ne mai uh, mulțumim cu sloganul și să trecem la fapte pentru că agricultorii și consumatorii ne așteaptă. Mulțumim. Continuăm cu domnul Hoislin. Vă rog, vă dau cuvântul. Domnule comisar, la începutul discursului ați rostit ceva foarte important agricultura nu poate deveni un sector al industriei. E corect, dar atunci uh, trebuie să facem chiar politica agricolă comună cu adevărat, pentru că acum profită cei mari de plățile noastre și dacă plățile sunt distribuite în continuare tot așa, 70% fără alte condiții în afară de suprafață, atunci să știți că nu facem politică de mediu cu adevărat. Și dacă vorbiți serios, uh, dacă vreți să luați în serios uh, strategia aceasta Farm to Fork și apoi și Green Deal-ul, sunt foarte curios cum anume veți prelucra aceste elemente și le veți integra în PAC, pentru că acum o majoritate conservatoare vrea ca lucrurile să continue ca cam la fel, cu un pic de ecologizare pe aici pe acolo, greening. Nu se poate însă, dragi colegi, e vorba despre fermieri într-adevăr, dar noi avem aici o problemă masivă cu faptul că se pierde biodiversitatea. Nu putem să trecem cu vedere acest aspect, pentru că se folosesc într-adevăr prea multe pesticide și ce tocmai a spus că facem o politică catastrofală în ceea ce privește utilizarea de pesticide. Trebuie să ne dezicem de această practică, pentru că altminteri nu mai putem controla pierderea speciilor și a vietăților. Și dau dreptate uh, celor care spun că sunt niște efecte pe care le are pacul inclusiv asupra altor țări. Deci, uh, ce se întâmplă cu acordul cu Mercosur? Dacă îl acceptăm în formula de acum și dacă importăm mase importante de soia, și aceasta este o catastrofă pentru mediu. Deci, inclusiv politica comercială trebuie să se transforme. Și mai spun încă un element, trebuie să începem să facem o altă politică de protecție a animalelor. Nu se poate să continuăm cu uh, creșterea animalelor în masă. Trebuie să corectăm profund acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la domnul Raisen. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Sunt multe provocări uh, imense în agricultură. Trebuie să existe în continuare asigurarea de alimente de înaltă calitate, să fie protejată biodiversitatea și să existe emisii cât se poate de reduse. Dar pentru a face toate acestea trebuie o politică agricolă comună modernă care să utilizeze cele mai noi informații, rase și tehnici. Și uh, din fericire se întâmplă foarte multe acum în acest domeniu, dar haideți să stimulăm aceste dezvoltări, să le lăsăm marjă de manevră în loc să le inhibăm. Pentru că cea mai mare uh, capcană americană din Farm to Fork este aceea de a căuta soluția uh, în reglementări peste reglementări și, de exemplu, să se dea uh, niște reguli negândite în ceea ce privește interdicția mijloacelor de protecție a plantelor, fără a avea încă niște alternative fiabile. Cer Comisiei să vină cu planuri bune pentru a recompensa sectorul pentru eforturile sale, nu să-i răpească mijloacele din, pe care le are, mijloace absolut necesare pentru o bună uh, activitate și către dumneavoastră, domnule comisar, spun în felul următor. Nu mai judecați întreprinderile în baza numărului de animale din fiecare exploatație, ci în baza prestațiilor de mediu per unitate de produs. Cu siguranță asta va genera niște concluzii surprinzătoare. Mulțumesc! Um, there is a blue... E un cartonaș albastru, domnule Reisen, dacă acceptați provocarea. Yes, so, colleague Manders. Domnul Toin Manders Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Îl întreb pe colegul Ryson dacă s-a gândit un pic dacă nu cumva putem să reducem deșeurile alimentare, pentru că și acest lucru uh, împovărează bugetul european an de an. Și atunci, dacă rezolvăm această problemă, deja rezolvăm un pic și problema subvențiilor care se pot reduce. Mulțumesc. Sigur că da, este o problemă foarte importantă pentru că uh, trebuie aborda, și trebuie abordată. Eu consider că deșeurile alimentare, risipa alimentară este o problemă, dar nu cred că nu e necesar uh, și politica subvențiilor aici. Sunt necesare subvențiile pentru a ajuta sectorul în așa fel încât să facă această tranziție, această transformare. Mulțumesc foarte mult. Continuăm dezbaterea. Dau cuvântul domnului Flanagan. O strategie farm to fork, uh, dacă se face bine și finanțată bine, poate aduce beneficii atât consumatorilor cât și agricultorilor. Uh, ne gândim la etichetarea um, vitei, um, uh, carnii de vită um, cu prețul care a fost dat fermierului, ce alimente a mâncat acea vită, ce fel de tratament a avut. Haideți să ne gândim la ouăle Uh, biologice. Oamenii sunt dispuși să plătească mai mult pentru acestea. La fel putem face și cu carnea de vită. Întrebarea este cât de serioasă este Comisia în acest sens. Ce fonduri va aloca? Comisia spune că e la fel de importantă ca securitatea și apărarea. Eu spune că este încă și mai important. De fapt, înseamnă securitate și apărare. Dacă ne uităm la CFM, la prioritățile noastre, vedem că a crescut cu 22, de 22 de ori uh, finanțarea pentru bombe și gloanțe. În CFM uh, optăm uh, pentru uh, război înaintea mâncării. Trebuie să schimbăm ordinea dacă suntem serioși. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Buda. colegi strategia farm to fork poate să reprezinte mecanismul prin intermediul căruia să fie atinse mai multe obiective

accesul la cercetare la o agricultură de precizie ca o garanție a durabilității sectorului agricol trebuie însă să fie distribuite în egală măsură între statele membre. mulțumesc. mulțumesc. are cuvântul domnul andrieu. vă Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Farm to Fork um, rezonează cu exploatarea la nivel uman, uh, uh, eliminarea exploatării, îl aportăm pe producător de consumator. Agricultorii pot trăi decent din meseria lor și consumatorii se bucură de produse de calitate. Uh, form to Fork înseamnă că se vor lua măsuri pentru reducerea risipei de alimente care reprezintă între 25 și 30% din producția de alimente, reducerea utilizării de pesticide chimic, chimice și facilitarea accesului pe piața substanțelor și produselor biologice. Da, pactul ecologic trebuie să reprezinte o adevărată oportunitate pentru uh, agricultori și pentru zonele rurale și trebuie să joace un rol central în acest nou model economic care ne este prezentat și pe care nu-l putem evita. De aceea, politica agricolă comună trebuie uh, să îi uh, ajute mai ales pe agricultori în această uh, tranziție. Domnule comisar, trebuie să ne oferim uh, mijloacele necesare pentru a face această tranziție. Dau cuvântul domnului Haitema. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, decenii la rând am avut o politică agricolă comună care la ora actuală nu funcționează bine și e foarte critică lumea la adresa ei. De ce? Pentru că, iată, um, au fost date niște reguli de la Bruxelles și fermierii au trebuit să le implementeze. Dar apoi nu a fost nimeni atent la rezultate. Uh, și sunt foarte bucuros acum că fosta comisie a făcut un efort în așa fel încât să putem acorda lucrurile, orientându-ne spre rezultat și să lăsăm marjă de manevră fermierilor, în așa fel încât să facă inovare și să fie motivați să meargă mai departe și să stimulăm spiritul antreprenorial în așa fel încât uh, lucrurile să meargă bine iar rezultatele fermierilor trebuie să fie răsplătite într-un mod corespunzător. Uitați-vă un pic în toată Europa la mașinile electrice, care sunt foarte populare. Deci cam tot așa să facem și în agricultură. Dar de ce mă tem eu este că cu această strategie Farm to Fork ne întoarcem la politica aceea a regulilor dictate de sus în jos, de la Bruxelles, iar uh, fermierul nu poate să țină pasul. Avem niște obiective în, în pactul ecologic ele vizează și politica agricolă comună, dar trebuie să ne axăm pe rezultat, să răsplătim rezultatul. Ce facem în Farm to Fork, ne uităm la niște reguli care nu funcționează bine. E ridicol, de exemplu, că în continuare nu se, poate, nu se pot folosi uh, anumite alternative în ceea ce privește furajele. Este ridicol faptul că în continuare uh, um, fertilizatorii artificiali sunt favorizați în fața celor naturali și este ridicol că în continuare lucrurile nu funcționează cum trebuie. Mulțumesc și că nu ne descurcăm. Mulțumesc foarte mult. Continuăm dezbaterea cu domnul Dare. Vă rog. Commissione a prezentat la strategia denominata Strategia de la fermă la consumator a fost prezentată de comisie și ideea este de a ne asigura că producția de alimente este mai sustenabilă. Să asigurăm că produsele sunt sigure, producția se face într-o manieră sigură și uh, fermierii uh, beneficiază de uh, venituri uh, uh adecvate produsele noastre sunt uh, produsele importate în Uniunea Europeană trebuie să se supună acelorași uh, reguli pe care trebuie să le respecte fermierii noștri. Ce se va face pentru a se uh, preveni uh, dumpingul uh, social și uh, salarial și de mediu? E vorba de uh, o concurență neloială și fermierii noștri uh, trebuie să fie protejați. Dau cuvântul domnului Bitu. Mulțumesc, doamna președintă Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Propunerea reformei PAC este discutată acum de Parlamentul European pe baza unui uh, document care a fost uh, pregătit de legislatura precedentă și care nu este uh, în acord cu așteptările noi legislaturi care a votat deja starea de urgență climatică, iar această urgență este reală. Propunerea de reformare a PAC nu este deloc la înălțimea acestor mize și, domnule comisar, știți prea bine acest lucru. Dacă această strategie uh, este pentru comisie um, um, Farm to Fork este un mod de a-și atenua defectele, de a-și le compensa, uh, totuși uh, agricultorii europeni trebuie să facă tranziția ecologică. Cum veți armoniza propunerile de reformă PAC cu noile obiective introduse de pactul ecologic? Cum se face că una dintre cele mai importante politici ale Uniunii Europene sunt decise înainte de strategie? Cum ar fi posibil să atingem obiectivele din Green Deal fără să mobilizăm PAC, care astăzi nu uh, are nici măcar un obiectiv clar de reducere a pesticidelor, de protecție a biodiversității, de reducere a, emis- a gazilor cu efect de seră și uh, uh, de afectare a suveranității alimentare? Răspunderea noastră este istorică

Eh, oui, bon. Eu n-am spus că nu sunt de acord. Eu am cerut să există coerență și convergență între acest uh, proiect de la ferma Furculiță cu uh, o politică agricolă comună. Nu e vorba că mă opun, eu spun că astăzi sunt surprins că se promovează o strategie fără să fi finalizat PAC sau mai degrabă că această strategie influențează PAC uh, într-un sens sau într-altul. E vorba de în ceea ce privește uh, alternativele și posibilitatea realizării suveranității alimentare, astăzi trebuie să convergă obligațiile de protecție a biodiversității, de protecția climei, uh, Uh, continuând să producem și răspunsul nu este mai multe uh, pesticide, mai multe îngrășăminte, ci uh, întoarcerea la agronomie, de exemplu. Mulțumesc. Continuăm dezbaterea. Are cuvântul doamna Tomașici. Vă rog. Mulțumesc. Politica agricolă comună este uh, cea mai politică, cea mai costisitoare și cea mai puțin eficientă uh, politică a Uniunii Europene. Nu au fost uh, obținute uh, rezultate uh, impresionante. Intervențiile de stat uh, la nivel înalt fac ca agricultura să fie costisitoare și necompetitivă pe plan global Uh, accentul se va pune viitor pe politicile ecologice, pe economia circulară. Vrem ca agricultura să fie neutră din punct de vedere al mediului pe termen lung, dar mă tem că vom recurge la aceleași modele care s-au dovedit a fi ineficiente în uh, trecut. Noi uh, programe costisitoare și subvenții nu sunt sustenabile pe termen lung. Trebuie să încurajăm inovarea și programele să fie accesibile tuturor fermierilor. Numai așa putem să uh, asigurăm creșterea sustenabilă și competitivitatea sectorului și o presiune mai mică pe buget. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Modig. Vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, în Finlanda avem uh, o zicală. Începutul înțelepciunii vine odată cu admiterea, recunoașterea faptelor. Dacă recunoaștem uh, adevărul, atunci spunem clar că măsurile voluntare nu au fost îndeajuns, nu au fost satisfăcătoare. Avem uh, pe câmpurile noastre mm, niște emitenți de carbon în loc să avem contrarul e ceva toxic pentru natură și pentru oameni și ar trebui să scăpăm de asta. N-ar trebui să-i pedepsim însă pe fermieri, pentru că ei sunt experți în uh, ceea ce fac. Dar pacul și subvențiile ar trebui să-i ajute pe fermieri să obțină mm, această tranziție înspre o producție mai ecologică consumatorii sunt gata și dispuși să plătească pentru alimente de înaltă calitate, produse într-un mod etic și etichetate ca atare, în așa fel încât oamenii să știe ce să cumpere și să găsească aceste produse mai bune. Mulțumesc. Dau cuvântul uh, colegului sau colegei Zoido Alvarez. Da. Comisario, partamos de la base. Domnule uh, comisar, să plecăm de la uh, premisa că majoritatea Parlamentului European dorește o agricultură mai durabilă care să contribuie la uh, atingerea obiectivelor Agendei 2030. Sper că strategia Farm to Fork să contribuie la acest lucru, însă mă îngrijorează faptul că unii vor să transforme din agricultura, agricultura europeană în mama tuturor răutăților. Ceea ce încep, a început uh, să fie un telefon, în cazul iPhone-ului, a devenit acum GPS, uh, GPS, um, ceas uh, deșteptător și nu numai. Nici nu mai contează dacă sună telefonul respectiv. La fel, unii doresc agricultura europeană să folosească la um, păstrarea mediului înconjurător, la combaterea schimbărilor climatice, pentru reducerea uh, Uh, pesticidelor folosite, utilizării antibioticelor pentru a îmbunătăți diversitatea, pentru a informa mai bine cetățenii, pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor și așa mai departe. Dar să nu uităm că principalul obiectiv al agriculturii noastre și al pacului este să avem produse de calitate la prețuri rezonabile care să stimuleze marele efort pe care l-au făcut agricultorii noștri um, de acest lucru va depinde fără îndoială uh, viitorul acestei strategii. Această uh, strategie, Farm to Fork, trebuie să-i ajute pe lucrătorii uh, agricoli și pe crescătorii de vite să um, producă un produs bun la un preț corect și să câștige atât cât trebuie pentru ceea ce realizează. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Noișel. Vă rog. Mulțumesc că îmi dați cuvântul, doamnă președinte. Se pare că astăzi vorbim uh, tocmai despre strategia de la fermă la furculiță. Dar e o oarecare nervozitate aici în încăpere, pentru că în realitate vorbim despre cu totul altceva. În realitate, despre asta este vorba, căci asta se vorbește pretutindeni. Despre vechea propunere de reformă, dacă e sau nu aptă pentru pactul ecologic. Asta este, de fapt, întrebarea. Și de aceea e această nervozitate în rândul celor care uh, spun că vorbesc, se pare, numele tuturor fermilor. Pentru că trebuie să recunoască că vechea propunere vine uh, uh, înspre a nu fi compatibilă cu uh, pactul ecologic. E o nervozitate care se simte și pe care o înțeleg. Dar vă rog rog frumos să nu mai spuneți dumneavoastră că vorbiți în numele tuturor fermierilor. Nu, vorbiți în numele unei singure părți, pentru că există câțiva fermieri care vor să o ia pe o cale nouă și eu sunt aici pentru a-i susține tocmai pe aceea. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm dezbaterea cu domnul Hlavacek. Vă rog. Pane komisaři, my ve vás vkládáme velkou naději. Domnule comisar, ne punem mari speranțe în dumneavoastră fermierii și producătorii de alimente sunt acuzați pe nedrept. O mare majoritate uită, oamenii uită că fermierii produc alimentele cele mai sigure și cele mai bune din lume pentru bă, prețuri accesibile. Agricultura este și unul dintre cele mai reglementate sectoare am, uh, a crescut uh, cererea, am redus uh, subvențiile, am liberalizat comerțul. Fermierii sunt ce, primii care simt impactul schimbărilor climatice, de aceea fermierii trebuie să fie parte a soluției. Strategia de la fermă la consumator pentru un moment nu include fermierii, din păcate. Este o simplă propunere uh, cum putem să creștem uh, prețurile și să reglementăm uh, mai bine. Ne apropiem de limita suportabilului. De ce această strategie nu se referă și la subvențiile incorrecte și la supermarketuri? Doamnă Doamna Sardone. Per inseguire Greta vi siete... Mulțumesc, doamnă președinte. Um, am venit, uh, Comisia a venit cu un program nou uh, ca să dea curs acțiunilor grete, iar această strategie Farm to Fork uh, încearcă să garanteze că agricultorii și uh, pescarii sunt gardienii climei și sunt controle înființate care ne fac să ne gândim la un uh, mare frate verde, fratele cel mare ecologic. Uh, calitatea alimentelor va scădea. Produsele industriale um, vor fi tot mai multe. Cred că, de fapt, vreți uh, ca insectele și algele să devină noi alimente. Nu. Stabiliți din nou un sistem discriminatoriu. Ni s-a spus uh, destul uh, despre siguranța alimentară, dar de fapt se vorbește pentru multinaționale. Domnul Rope. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Sistemul de astăzi are multe neajunsuri și distruge ferme, fermele în anumite regiuni, promovează uh, producția în uh, alte regiuni. Uh, un uh, bun exemplu este sectorul uh, lactate. Uh, rețeaua de supermarketuri uh, din Lituania uh, vindea uh, carne sub calitate. Trebuie să dăm posibilitatea consumatorilor să cumpere produse din regiunea respectivă și nu produse care vin pe masa noastră după ce au călătorit mii de kilometri acest lucru este în beneficiul uh, uh, mediului și al climei. Sprijinul direct pentru uh, fermieri diferă în funcție de procentaje. Avem în continuare fermieri de rangul 1 și 2 în Uniunea Europeană sunt bariere create în numele liberei circulației serviciilor și bunurilor sau uh, uh, reglementări în ceea ce privește organismele modificate genetic. Trebuie să permitem fermierilor să uh, își lucreze terenul și să asigurăm comunități vibrante. Gracias, señora presidente. Doamna Aguilar, mulțumesc, domnule președinte. Sectorul agricol și de creștere bovinelor în Spania Uh, este în criză. Prețurile de origine nu acoperă uh, prețul de producție, practici abuzive, acorduri comerciale cu standarde de calitate opuse europenilor sunt amenințările. Și uh, pentru că nu sunt rentabile, multe ferme se închid. Uniunea Europeană anunță cu mare pompă strategia Farm to Fork, însă nu se spune aproape nimic despre preocupările reale ale agricultorilor. Uh, Uh, ne concentrăm pe reducerea pesticidelor, la creșterea regulilor de bunăstare animală, să incorporăm reguli de uh, protecție a mediului, dar mă întreb cum vom răspunde crizei de piață cu care se confruntă acest sector în Spania și în alte state europene dacă continuăm să nu vrem să înțelegem că un sector economic rentabil nu va putea fi niciodată sustenabil. Pe această cale vom continua să fim îndepărtați de realitatea de pe teren și nu vom fi capabili să oferim soluții unui sector care are nevoie de mai multă înțelegere și de sprijin urgent. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu domnul Cocalis. Mulțumesc. Sunt membru al Comisiei Agri și susțin în întregime faptul că DigiSante se ocupă de strategia Farm to Fork. Ipocrate a spus alimentul să-ți fie medicină și medicină să-ți fie alimentul. Deci aici cerem o nouă PAC care să fie adaptată la climă și la combaterea schimbărilor climatice, o politică agricolă comună ce nu lasă pe nimeni în urmă și se asigură de o tranziție justă. Cetățenii europeni au, merită niște alimente bogate în nutrienți, obținute pe cale echitabilă. Și fermierii, pescarii care gestionează această tranziție au nevoie de locuri de muncă de calitate. A sosit momentul să aliniem pacul ambițiilor Uniunii Europene. Trebuie să avem o politică agricolă comună inteligentă, durabilă, cu un buget propice, în așa fel încât fermierii să poată atinge biodiversitatea, obiectivele de mediu, bunăstarea umană, obiective ale Uniunii. Și tot uh, Hipocrate, Hipocrate spunea uh, un alt lucru important, nu face rău nimănui și să nu facem nici prin PAC. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Amaro Alvaro. Mulțumesc, uh, domnule președinte domnule comisar domnule comisar ne ați vorbit de preocupări uh, importante și aș dori să spun că în grupul nostru politic suntem de acord cu dumneavoastră. Trebuie să evităm depopularizarea uh, uh, zonelor rurale, securitatea alimentară, dar pentru asta e nevoie de un buget mai mare pentru PAC. Acestea fiind spuse, domnule comisar, atunci când discutăm despre această uh, strategie de la fermă la consumator, uh, Există un element care m-a preocupat de la bun început, pentru că este injust pentru fermieri. Ar părea că de la, un, de la o clipă la alta, pur și simplu, Europa spune că fermierii sunt responsabili de tot ce nu merge bine în țările noastre. Este nedrept pentru agricultori, pentru că, domnule comisar, știți bine și o știm cu toții, nu vom avea o strategie bună de la fermă la consumator doar dacă uh, există uh, dacă există ferme, dacă există numai consumator, strategia nu va merge în nicio direcție. Deci trebuie să-i susținem pe fermieri, să le dăm forță. Asta înseamnă că prin această strategie Uh, trebuie să avem instrumente. Știm că o strategie nu înseamnă nimic fără sprijin financiar, fără suport financiar. Deci, suntem aici pentru a depăși aceste obstacole și pentru a dispune de mijloace pentru această strategie. Mulțumim, urmează doamna Miriam Dali. Thank you, Chair, Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, actorii din lanțul alimentar uh, uh, doresc să ofere alimente durabile și, să, și uh, pe care să-și le permită toată lumea. Eu cred că ei sunt cheie pentru pactul uh, ecologic european. De aceea uh, considerăm că Farm to Fork poate fi un instrument care îi poate ajuta pe consumatori să aleagă alimente sănătoase care nu fac rău mediului, în același timp reducând deșeurile alimentare, risipirea alimentelor. Uh, Creșterea animalelor reprezintă cam o treime din uh, totalul gazelor cu efect de seră. Uh, în Europa trebuie să încercăm să ajungem la neutralitate uh, până în 2030. Această strategie Farm to Fork va reduce emisiile, va reduce risipa de alimente și va crea oportunități noi în, valoarea, în lanțul valoric alimentar pentru noi toți și uh, reducerea uh, pesticidelor chimice, îngrășămintelor și antibioticelor sunt alte obiective. Noi vrem o strategie farm care garantează consumatorilor trasabilitate pentru ca ei să știe că consumă alimente care ajută la reducerea riscului de cancer și că nu se mai folosesc substanțe chimice care, precum perturbatorii endocrini. Eu cred că dacă ne planificăm bine uh, politicile, pactul ecologic poate fi uh, o oportunitate și pentru producătorii de alimente, precum agricultorii și pescarii. Ei sunt esențiali um, pentru producerea de alimente care pot fi în beneficiul tuturor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Martin Banu, se întrerupe președintele. Aveam un cartonaș albastru, intervenție fără microfon de la prezidiu. Atam, de la doamna Fontun, aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați acceptat cartonașul albastru. Ați vorbit despre trasabilitatea alimentelor și vreau să vă întreb, ce înțelegeți prin trasabilitate? Trasabilitatea înseamnă distanță, origine. V-ați gândit de asemenea și ați susține ca dubla calitate a alimentelor, faptul că pe diferite piețe ale uh, pieței europene uh, alimentele au o, o calitate diferită și consumatorul de obicei nu știe despre asta. Este o problemă importantă ca toți consumatorii să primească alimente de aceeași calitate atunci când sunt ambalate în mod identic. Mulțumesc foarte mult! de a fost foarte clar atunci când este vorba despre dubla calitate a alimentelor, pentru că toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul să beneficieze de alimente de aceeași calitate, indiferent unde se află în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Martin acum. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar suntem, confrunta- suntem conștienți uh, de uh, provocările cu care ne uh, confruntăm și avem o problemă cu utilizarea pesticidelor pe scară mare. Mulți dau vina pe fermieri, dar nu este vina lor. Sistemul este de vină și trebuie să le oferim și asta mă aștept de la această strategie, dar uh, și de la PAC este ca fermierii să beneficieze de alternative, să existe, obiect, să existe obiective concrete și obligatorii pentru uh, pesticide, Trebuie să avem un acces mai bun la uh, alternative uh, la uh, pesticide. Cred că această strategie nu va fi numai vorbe, ci va însemna și rezultate, și anume alimente sigure, prosperitate pentru fermieri și, uh, și uh, securitate pentru planetă. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Colaia are acum cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să reiau ideea aceasta de a-i capacita pe consumator să ia decizii informate. Cred că protecția consumatorilor a fost mereu o prioritate importantă a Parlamentului European, dar din păcate încrederea consumatorilor a fost zguduită de lipsa voinței de a aboli produsele cu calitate duală. Din fericire, avem acum o șansă să reparăm câteva dintre aceste elemente în strategia Farm to Fork. A fost un studiu făcut recent de Joint Research Center și se arată că informația despre calitatea produselor este foarte importantă pentru cetățenii europeni și trebuie să consolidăm dreptul la informație în așa fel încât consumatorii să poată lua o decizie informată. E importantă eticheta pe, chiar pe partea din fața pachetului cu privire la originea produsului. Apoi, mă interesează aspectele de sănătate. Sunt teste care arată că sunt uh, produse similare vândute cu diferite aporturi de grăsime sau de uh, zahăruri în uh, diferite state membre. Este un subiect uh, pe care ar trebui să-l adreseze Comisia în această strategie. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum Nicola Procacini. Președinte, la strategia... Mulțumesc, domnule președinte. Strategia Farm to Fork uh, este împărtășită de uh, agricultorii uh, din mai multe state membre, printre care și Italia, țara mea. Însă nu este o strategie neutră din punct de vedere economic. a opta pentru uh, agricultură sustenabilă înseamnă creșterea costurilor pentru producător și pentru consumator. Uh, Uh, pentru că este descurajat uh, agricultura intensivă. Avem nevoie de sprijin financiar, avem nevoie de un pac care să-i protejeze pe agricultorii mici și mijlocii uh, față de multina- multinaționale. Și fără uh, sprijin financiar sunt doar vorbe goale. Etichetarea va fi de asemenea esențială. Consumatorii au nevoie de uh, Uh, informațiile adecvate în legătură cu originea geografice și uh, calitățile nutri nutritive ale alimentelor. Aceasta este o datorie pentru Uniunea Europeană și vă doresc mult succes, domnule comisar. Domnul Bompar are cuvântul. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. O politică alimentară europeană este indispensabilă pentru a permite accesul fiecăruia la alimente sigure și de calitate. Acesta trebuie să includă un plan de scoatere a pesticidelor și interzicerea unor uh, pesticide periculoase, cum este clifozatul, uh, glifozatul, mă scuzați, susținerea agriculturii uh, biologice, reducerea de consumului de proteine și Uh, alte astfel de măsuri. Aste, as, aceste măsuri însă nu pot fi puse în aplicare fără fermieri, pentru că un uh, număr mic uh, de exploatații monopolizează o mare parte a fondurilor europene. Pentru a distribui mai bine fondurile, trebuie să ținem cont de active și nu de suprafață. Ne batem pentru a uh, susține micile exploatații printr-o uh, plată redistributivă uh, cu cel puțin 30%, cum uh, propune Comitetul Regiunilor. Asta va permite uh, fermierilor uh, să facă față provocărilor agriculturii ecologice de mâine. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Marlene Mortler. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule comisar, Astăzi am fi vrut să putem discuta și cu domnul Timmermans. Mm, e vorba de strategia Farm to Fork dar uh, fără noi, politicienii din agricultură, e inacceptabil să se facă această strategie și nu este corect să vorbim despre fermierii noștri ca și când ar fi cu toții niște infractori. Pentru că iarăși vor ieși pe străzi în momentul în care uh, nu înțeleg legile dumneavoastră, pentru că mm, ei uh, Uh, nu lucrează așa după capul lor și după ideea că e bine cu mult fertilizator, ci lucrează în baza regulilor europene. Dacă se dorește, ca, dacă domnul Timmermans vrea să îmbunătățească sistemul foarte bine, dar să nu se înceapă de la zero, pentru că nu putem reduce pur și simplu fertilizatorii și uh, pesticidele. Trebuie să optimizăm utilizarea acestora, iar uh, cei care supraveghează alimentele arată că alimentele din Europa sunt de departe cele mai sigure din lume. Așa că haideți să nu ne jucăm cu focul știrilor false, să căutați mai bine soluții bune și nu vinovați, pentru că fermierii noștri au idei inovatoare, sunt deschiși la acestea, dar uh, dacă piața, consumatorul uh, cere eforturi noi fără a, nu le, fără a le plăti și onora, atunci trebuie să plătească Casa Timmermans pentru acestea. Noi putem să ne dezicem de multe în viața de zi cu zi, dar nu de pâinea noastră. Și până la urmă trebuie să recunoaștem că trebuie să-i prețuim pe fermierii noștri, pentru că doar în uh, pădurile și plantele sunt cele care fac captarea carbonului, de aceea cer domnului Timmermans să se asigure că avem o bună politică de climă și să nu îi lase în ploaie pe fermierii noștri. Mulțumesc. Doamnă Mortler, acceptați un cartonaș albastru? Nein. Nu. Frau Mortler. Doamnă Mortler, e un cartonaș albastru dacă îl acceptați. Da, deci. Bine. Poftiți, stimate coleg. Mortler. Doamnă Mortler, dumneavoastră știți că tocmai în uh, Nuremberg are loc uh, uh, un eveniment bio și sunt fermieri care obțin uh, pâine fără pesticide. Cumva mereu se pune problema că fără pesticide, fără fertilizator nu se poate. Ați fi dispusă să promovați acest sector bio? În Bavaria uh, a fost chiar uh, un sondaj și s-a arătat că lumea e dispusă. Dumneavoastră vă comportați ca și când totul e în regulă, dar nu credeți că trebuie schimbat ceva? Stimate coleg, îmi puneți cuvinte în gură. Noi mereu ne dorim să reducem uh, pesticidele și la fel și fertilizatorii, să optimizăm totul. Nu vă prefaceți ca și când pentru noi, uh, ca și când în, în bi- agricultura bio nu se folosesc pesticide. Și sunt mâine la acel târg bio, nu mă ascund, vorbesc cu toți. Și îmi pare rău, am pierdut firul gândirii, mi se mai întâmplă, dar uh, Ideea pe, sau ce vreau să vă întreb mai departe pe dumneavoastră sau pe doamna Viner, întrebați-vă un pic de ce uh, vorbitoarea este întreruptă. Vorbitoarea este întreruptă, microfonul este tăiat. Mulțumim, doamnă Mortler. Dau acum cuvântul doamnei uh, Güteland. Herr talman, herr kommissionär. Mat e liv och det är livsnödvändigt att Europa Mulțumesc, domnule președinte. Pentru UE uh, este vorba de o chestiune de viață și de moarte. Din motive de climă, din motive de uh, mediu, trebuie să facem tranziția agricolă. Farm to Fork depinde de uh, Green Deal. Produc, producția de alimente înseamnă o treime din uh, gazele cu efect de seră. Uh, reprezintă și o sursă importantă a pierderii biodiversității și mă gândesc mai ales la albine. Pentru uh, evoluția noastră este necesară existența albinelor. Putem îmbunătăți situația și putem să o facem dacă profităm de această ocazie. Putem uh, face agricultura noastră durabilă. Trebuie să profităm uh, de situație pentru a o schimba Trebuie să combatem astfel și rezistența la antibiotice. Dacă avem produse uh, alimentare care protejează mediul, așa vom realiza adevărata strategie Farm to Fork. Doamna, domnul Christensen are cuvântul. Sunt uh, fermier și mă interesează foarte mult această strategie Farm to Fork. Alimentele noastre, ceea ce mâncăm, este foarte important pentru noi. Trebuie să fie produse sănătoase, nutritive, uh, cu o, o producție sustenabilă și uh, prietenoase cu mediul. Poate comisarul să-mi spună dacă această strategie îi va face pe consumator să vadă mai ușor cum se produc alimentele, dacă nu au un impact asupra mediului uh, și uh, dacă uh, sunt bune pentru animale cum poate Comisia să uh, protejeze și să aibă grijă de toate fermele, mari sau mici? Trebuie să ne uităm și la aspectul sustenabilitate, nu numai la dimensiuni. Trebuie să includem pe toți fermierii în acest proces. Mulțumesc, colegul Mick Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia Farm to Fork este o oportunitate masivă să avem o abordare holistică, adevărată, pentru a reduce criza biodiversității, schimbărilor climatice, a sănătății, a inegalității, a bunăstării animalelor. Strategia însă, um, strategia, da, vrea să-i susțină pe producătorii primari în această tranziție justă, dar este, se face referire zero la un preț durabil pentru acesta. Fermele mici sunt cele care oferă în primul rând alimente bune, pentru 50% din uh, populația lumii. Dar tocmai acești producători sunt amenințați de o industrie globalizată a alimentelor cu procesatorii foarte uh, lacomi. În Irlanda a crescut uh, foarte mult uh, numărul acestora. În anii 70, fermele irlandeze aveau în majoritatea ori mai puțin de 20 de hectare. Astăzi, uh, cei mari înghit pe cei mici. Uh, 140.000 de fa- familii de fermieri au fost afectate de politica guvernului. Strategia aceasta avem, ne oferă oportunitatea de a schimba un pic uh, această abordare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Franz Bogovic are cuvântul. Evropski Mulțumesc. În Europa se produc alimente de calitate și durabile iar producția este prietenoasă cu mediul și cu uh, clima. Pactul ecologic va funcționa doar dacă lucrăm mână în mână cu fermierii, pentru că fermierii sunt cei care vor implementa acest pact. Avem toate aceste strategii acum, de la fermă la furculiță, în cadrul pactului ecologic cumva și cred că în întreaga politică agricolă comună trebuie oferite stimulente și nu doar interdicții fermierilor agricultura trebuie să devină atrăgătoare mai ales pentru tineri care să nu se mai teamă de aceasta. Trebuie să susținem familiile din acest uh, domeniu și trebuie să reducem cantitatea de pesticide și de fertilizatori. Avem nevoie de o politică agricolă comună prietenoasă, cu lanțuri scurte de aprovizionare și trebuie să se ofere, desigur, un preț bun și pentru fermier și pentru consumator iar cei mari să nu pună bețe în roate celor mici în acest lanț de furnizare. Și, bineînțeles, trebuie redusă și risipa alimentară. Trebuie să fim pozitivi, nu doar să acționăm prin interdicții și cu teamă. Mulțumesc. Domnul Zidel. Domnule președinte, domnule comisar, ce mă aștept de la această strategie Farm to Fork? O abordare unitară cu privire la obținerea alimentelor. Aici trebuie încadrați fermierii, consumatorii, industria, lanțurile de furnizare, siguranța alimentară, protecția mediului, <laughs> protecția animalelor, bunăstarea animalelor, inclusiv în ceea ce privește menținerea biodiversității. Deci tot ceea ce ține de acest lanț valoric. Pe viitor este foarte important să vedem ce se întâmplă cu utilizarea de pesticide, fertilizatori și antibiotice. E vorba de o economie circulară și e vorba și de combaterea risipei alimentare. Apoi avem nevoie de a accesa altfel uh, acordurile comerciale, inclusiv în ceea ce privește importurile de uh, plante modificate genetic. Deci, domnule comisar, rolul politic este unul uh, decisiv, pentru că de asta ține credibilitatea în toate celelalte domenii aferente. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Elsi Katainen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Trebuie să analizăm uh, sistemul alimentar uh, în mod holistic. Noua strategie ne oferă o ocazie excelentă de a privi întregul lanț de producție alimentară, ceea ce nu înseamnă că analizăm doar situația agricultorilor. Desigur că trebuie să luăm în calcul rolul fermierului, dar și trebuie să ne gândim și la distribuție, stocare, procesare și uh, deșeurile alimentare și alimentele care se pierd, care sunt risipite. Directiva privind practicile comerciale inechitabile reprezintă doar începutul. Trebuie să înțelegem că doar fermele profitabile pot uh, produce alimente bune și pot combate schimbările climatice. De aceea trebuie să ne asigurăm că fermierii câștigă um, cât trebuie uh, în uh, Finlanda eu sunt mulțumită de politica noastră agricolă și sper că tânăra generație va putea continua să facă agricultură și să trăiască la țară. Mulțumesc, spune președintele. Uh, vreau să vă fac o comunicare. Închid acum registrările la Catch the Eye, pentru că s-au anunțat suficiente persoane. Doream doar să vă atrag atenția că se află pe listă și persoane care au vorbit în dezbaterea principală. Nu mai accept aceste intervenții. După cum nu voi accepta nici intervenții din partea celor care s-au uh, manifestat la cartonașul albastru. Și e vorba aici de trei persoane care s-au anunțat, dar care deja au vorbit, practic, în dezbaterea principală. Doamna Cristine Schneider are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doam- domnule comisar, sunt obiective ambițioase aici în strategia Farm to Fork, dar le vom obține doar împreună cu agricultorii, nu împotriva acestora. Antevorbitorii mei au spus cât de important este să implicăm agricultura. Sarcina principală a exploatațiilor noastre este să producă alimente sănătoase. Iar sarcina noastră, în plan politic, este să creăm condițiile cadru necesare. Pentru mine, cel mai important aspect este acela. Comisia, în cadrul strategiei Farm to Fork, trebuie să sporească competitivitatea exploatațiilor noastre europene față de piața internațională. Pentru că vin aici, se vine aici cu solicitări importante, de exemplu reducerea pesticidelor, dar asta se va putea implementa doar dacă Comisia și Parlamentul se declară deschise pentru uh, utilizarea noilor tehnologii. Uh, E nevoie și de o răsplătire echitabilă pentru produsele agricole și de recunoașterea eforturilor uh, agricultorilor pentru tot ceea ce fac pentru societate. Aici consumatorul joacă un rol cheie, pentru că doar dacă acesta uh, poate lua decizii fondate, uh, vom reuși să obținem acest obiectiv. De aceea avem nevoie de um, o etichetare europeană a alimentelor. Mulțumesc! Mulțumesc, Clara Aguilera. Mulțumesc, domnule comisar. Știți foarte bine că majoritatea Parlamentului European uh, este uh, pentru dezvoltarea durabilă și, desigur, uh, ne sprijinim angajamentele luate la reuniunea de la Paris. Acesta este obiectivul nostru comun, dar cred că dacă centrăm cele două programe mari, Farm to Fork și Pactul Ecologic, care presupun așteptări foarte înalte, uh, să le, uh, să le bazăm pe schimbări importante în agricultură fără să recunoaștem ce s-a făcut până acum, uh, este o greșeală. Nu putem să ne concentrăm doar pe eliminarea aspectelor fitosanitare. Trebuie să-i ajutăm pe agricultori să facă inovare, să poată facă controlul biologic și trebuie să le oferim alternative la situația actuală fără um, angajamente față de agricultură și fără să conlucrăm, este imposibil să aibă succes această strategie. Deci, cu angajamentul tuturor, haideți să promovăm uh, uh, această politică fără a întoarce spatele agricultorului. Mulțumesc, doamna Alieva. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, Global vorbind, Uniunea Europeană va uh, pregăti terenul pentru agricultură sustenabilă. Însă un sistem alimentar sustenabil poate să fie realizat printr-o abordare uh, coordonată și echilibrată. Pentru a avea o tranziție uh, bună și o strategie ambițioasă, trebuie să oferim finanțare suficientă pentru a uh, crea un cadru de reglementare simplu. De aceea cer Comisiei să garanteze sinergiile între diferitele linii de finanțare și diferitele strategii, printre altele PAC-ul, Uh, the Farm to Fork Strategy pentru a asigura complementaritatea reciprocă a diverselor politici. Uh, fermierii vor juca un rol cheie în uh, realizarea obiectivelor strategiei, deci trebuie să îi ajutăm să găsească și să găsim stimulentele necesare pe care să le oferim. Uneori ei sunt acuzați de lucruri rele, însă numai dacă garantăm participarea tuturor celor interesați. Numai așa vom reuși să creăm o abordare echilibrată și doamna Șoidrova. Domnule comisar, situația dumneavoastră nu-i deloc ușoară. Fermierii uh, urmăresc discuțiile noastre pentru că știu că uh, uh, îi afectează și se așteaptă să-i susținem. Știu că impactul schimbărilor climatice uh, Uh, este pus pe seama lor. Ei știu că nu este vorba numai despre pactul ecologic, uh, dacă este îngheț în uh, Cehia, asta nu se datorează pactului ecologic, ci schimbărilor climatice. De aceea trebuie să le combatem și să-i susținem pe fermieri în această luptă. Apoi, importurile de mărfuri ieftine din terțe țări Apoi, uh, partea comercială. Mulți cumpără din supermarketuri uh, produse care nu sunt uh, la fel ca cele produse de fermier. Cum putem să câștigăm această competiție cu supermarketurile? Trebuie să-i susținem pe fermierii care trăiesc în mediul rural, cărora le pasă de biodiversitate, de păduri și de natură. Mulțumesc! Alessandra Moretti. Mulțumim. Alessandra Moretti are cuvântul. Domnule comisar, lanțul alimentar redă între 21-27% din totalul emisiilor de CO2, ceea ce nu mai este durabil, mai ales fiind date provocările cu care ne confruntăm. Trebuie să producem mai mult, cu mai puține resurse și garantând tuturor alimente sănătoase și de înaltă calitate. Noi susținem aceste politici. Cetățenii doresc transparență, securitate, siguranță, dar legislația nu este suficientă. Trebuie să ne schimbăm uh, modul de viață, să avem sinergii între cele mai bune politici, la sănătate și la agricultură, de exemplu. Lucrurile trebuie să meargă mână în mână și nu unul în contra celuilalt. Trebuie să ne asigurăm de faptul că consumatorii cunosc valoarea alimentelor să cunoască procesul de obținere a acestora și cum ajung ele pe farfuria noastră. Avem nevoie de o etichetare standard, în așa fel încât consumatorii să fie informați, fără a încerca să-i influențăm, doar în baza unor, ci doar în baza unor informații științifice solide. Mulțumesc, are cuvântul domnul Lutgen. Merci, euh, merci, monsieur, euh, merci, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule comisar. Eu am o mare încredere în producția agricolă europeană. Sunt mândru de ce se produce la noi. Mă bucur că pot să le mulțumesc pe această cale prietenilor noștri uh, agricultori. Pentru mine, Farm to Fork înseamnă reconcilierea între consumatori și agricultori. Cele trei elemente esențiale sunt să existe o participare agricolă a sectorului agricol Uh, care să fie parte din această strategie alături de consumatori. Doi, garanții noi, uh, finanțare, investiții pentru a permite această tranziție. Uh, nu trebuie să îi folosim pe agricultori pentru a ajusta conturile europene, trebuie să îi susținem și al treilea element esențial este protecția a consumatorilor, a agricultorilor, a mediului. Nu se pot face decât prin control uh, suplimentar și prin asigurarea echivalenței produselor, punând capăt uh, inechității. Mulțumesc și mult succes cu această strategie. Merci, Mulțumesc, domnul Haim. Următorul uh, vorbitor este Mohamed Shahim. Vă ajut eu, domnule președinte, mă cheamă Shahim. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, trebuie să prindem taurul de coarne și această strategie Farm to Fork, fără reforma PAC, este ca și a pune uh, carul înaintea boilor. Sunt fermieri care lucrează din greu pentru a obține onest niște produse, care respectă animalele și solul. Uh, dar uh, ei uh, profită foarte puțin de această politică. Ce este comunitar la această politică este că aproape în fiecare stat 80% din subvenții merg la cei 20 cei mai bogați. Și dacă ne uităm, uh, dacă facem asta top 100, top 200, vom, top 200, vedem că găsim acolo doar multinaționale și mari deținători de terenuri. E vorba de niște cifre de afaceri de milioane, chiar miliarde. Și sigur că ne bucurăm să avem această strategie de la fermă la furculiță, dar fără reformarea pacului îi lăsăm de izbeliște tocmai pe acei fermieri care respectă uh, terenul, sorul, apa și nu facem altceva decât să îi îmbogățim în continuare pe cei mai bogați. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc foarte mult! Domnul Iaroslav Kalinowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Agricultorii europeni se confruntă cu uh, dificultăți noi și cu obligații noi care uh, rezultă ca urmare a pactului ecologic. Însă, noul buget propus pentru agricultură se prevede a fi redus. Dacă așa va fi, nu vom avea succes. Plățile directe trebuie să ajungă în sfârșit, la fermierii reali. Este patologic. Cei care primesc plățile directe nu sunt agricultorii, ci uh, posesorii de teren. Domnule comisar, vă rog să ne spuneți ce părere aveți despre noua taxă planificată de comisie uh, impusă cărnii pentru a reduce consumul de

și consumatorului final. Pentru a reuși, uh, va trebui să dăm dovadă de coerență și de realism. Coerență pentru că miza climatică impune un buget uh, pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Nu putem uh, accepta reducerile bugetare propuse și nu putem să le cerem agricultorilor să facă mai mult cu mai puțin. Trebuie să perfecționăm și modul în care reforma PAC um, comunică cu pactul ecologic, legătura dintre acestea. Trebuie să ne bazăm deciziile pe știință și nu pe ideologie. Să nu uh, blocăm, să nu aducem sectorul într-un blocaj tehnic um, și să nu blocăm tehnologiile inovatoare când lumea avansează în jurul nostru. Să nu uităm că agricultorii europeni sunt soluția. Ei vor trebui să fie miezul strategiei noastre uh, și va trebui să răspundem imperativelor vitale de viabilitate economică și de competitivitate. Vă mulțumesc! Merci, madame. Mulțumesc! Acum trecem la intervențiile spontane. Am un punct de procedură. Tocmai ați spus că cei care au ridicat cartonașul albastru nu mai uh, au dreptul la catch the eye. Eu cred că mm, mă, trebuie să mă plâng, pentru că dacă ați fi spus asta la începutul dezbaterii, n-aș mai fi ridicat cartonașul albastru. Mă simt îndreptățit acum să iau încă o dată cuvântul la catch the eye. Es muss nicht in die Geschäftsordnung. Domnule, stimate coleg, în regulamentul de procedură se spune acolo că președintele decide câte cartonașe albastre, ce cartonașe albastre acceptă, dar uh, când am preluat eu uh, conducerea reuniunii, am spus cum voi uh, proceda, pentru că deja am prea multe intervenții anunțate și fiindcă am constatat asta, a trebuit să iau o decizie

SND. Domnul Olecas de la SND. Not here. Nu e. Doamna Hilde Vautmans. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, o dezbatere foarte aprinsă, foarte interesantă, absolut necesară cu privire la strategia de la fermă la furculiță și vreau să vă spun că cu această dezbatere trebuie să ne gândim un pic la fermieri. El nu trebuie să fie mereu vinovat de orice. Sigur că trebuie să facă și el efort cu privire la pactul ecologic și toate măsurile, dar haideți să fim și sinceri, pentru că în ultimul an, zi de zi, mii de firme au dispărut din Uniunea Europeană, mii de fermieri pe zi care dispar din Uniunea Europeană și mă doare asta. E vorba de 4 milioane în ultimii ani și trebuie să vă spun că în Flandra avem uh, un program foarte frumos, Bur Zucht Frau, fermierul își caută nevastă, dar uh, mă gândesc că trebuie să faci un program similar cu Europa caută fermier, așa că, domnule comisar, mizați pe fermă și pe fermier, lăsați-l să supraviețuiască. Ce să facem pentru asta? Trebuie să îmbunătățim poziția lui în lanțul alimentar, să deschidem noi piețe, să oferim mai multe uh, prețuri mai bune și să eliminăm boicotul cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pietikainen. On hyvä, että komissio on tuonut tämän Domnule comisar, mă, bucur că Comisia a propus această strategie Farm to Fork. Să sperăm că se va concentra asupra uh, producerii de alimente de bună calitate, sustenabile și asta să uh, fie pe tot parcursul uh, lanțului alimentar uh, până la deșeurile alimentare. Vrem să încercăm să venim cu cele mai bune soluții pentru sănătatea oamenilor și a mediului. Fermierii atât în Europa cât și în alte țări trebuie să aibă venituri pe măsură și uh, povara asupra climatului trebuie să scadă. Actuala politică agricolă comună și finanțarea acesteia nu dau aceste rezultate. Deci uh, veți uh, îmbunătăți propunerea noastră privind pacul, astfel încât să avem alimente sustenabile? Asta este întrebarea mea pentru comisar. Președinte, venit din mund rural, unde infelizmente... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, cunosc bine lumea rurală și impactul pe care l-au avut schimbările climatice asupra uh, acestuia și asupra vieților noastre. De aceea mă preocupă această uh, strategie. Cum vom garanta venituri corecte pentru cei care produc alimente de calitate, evitând exodul rural, fără reforma PAC? Cum vom garanta alimente sigure și de calitate uh, Uh, cu aceste baze neoliberale care se concentrează doar pe competitivitate, uh, adaptând uh, modele care nu au, nu pot fi sustenabile în domeniul agricol. Sunt de fapt prejudiciate sustenabilitatea și um, lumea rurală trebuie să fie inclusă în această strategie. Acest lucru nu este compatibil cu interesele pe care le reprezentați și cărora le serviți. Domnul Salvatore De Meio. Grazie, președinte. Caro... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, este un moment uh, sensibil. Fermierii doresc uh, elemente clare. Uh, ei fac o muncă uh, care îi pasionează o muncă uh, pe care o fac uh, generații după generații. Fermierii sunt confruntați cu provocări uh, în fiecare zi. Chiar dacă venim cu noi provocări, trebuie să fie uh, implicați, nu trebuie să îi uh, uh, acuzăm de nimic. Ei vor bine la agriculturii. Politica agricolă comună a fost un element cheie în procesul de integrare uh, al Uniunii Europene. Sunt multe provocări uh, care trebuie uh, gestionate așa cum trebuie. Avem îndatorirea să influențăm informațiile care sunt puse la dispoziția consumatorilor. Nu putem să avem un algoritm, pentru că peste tot există o poveste în spate. Domnul Luric. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, ne-am străduit să implementăm deja la nivel regional această strategie, o strategie similară uh, în țara mea și ne-am uh, lovit de legislația europeană, pentru că era condiția indicației geografice și apoi, de fapt, nu s-a respectat această condiție și s-au preferat furnizorii cei mai ieftini. Subvențiile europene nu sunt aplicate just. La noi, pro hectar, un fermier primește cam 200 de euro. În Austria sau în alte state, suma aceasta este mult mai mare. Și oricum de aceste subvenții se bucură cele mai mari 20 de întreprinderi agricole. Deci, de fapt, nici nu putem vorbi despre o susținere a micilor fermieri. Este o strategie de la camion la depozit, ceea ce trebuie să se schimbe. Mulțumesc. Domnul Ciuhodaru. Mulțumesc, doamne

Last but not least, Kelly. Domnul Kelly are cuvântul acum. Nu prea des uh, sunt de acord cu domnul Wallace, dar acum sunt întru totul de acord uh, cu dumnealui când face distinția între uh, fermele mari și cele mici din vestul Irlandei și probabil că e valabil pentru Europa rurală. Ehm, fermele mici de familie sunt, eh, cresc animale pe bază de iarbă, cele mai sănătoase alimente acolo se fac. Ei sunt cei care garantează sănătatea mediului pentru noi. Ehm, dar, eh, într-adevăr, eh, ehm, dacă se, se duc subvenții la fermele mari, înseamnă că nu mai facem nicio diferență între cei care produc alimente sănătoase și cei care nu o fac. Uh, sper că în următoarea strategie să se facă distinția între cei care chiar au nevoie de susținere și care o primesc și uh, cei care produc alimente, într-adevăr, hrănite cu iarbă și nu uh, alimente, cre animale crescute intensiv în fabrici să primească subvențiile. Mulțumesc! Comisar. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului comisar Wojciechowski pentru închiderea acestei dezbateri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru cele spuse. Nu e timp suficient să mă refer la uh, fiecare intervenție a membrilor, însă a fost o dezbatere uh, foarte interesantă și uh, uh, care vine la timp. Uh, domnule uh, uh trebuie să vă spun că această strategie este uh, deja o activitate în curs. Sunt uh, foarte multe idei și am să uh, încerc uh, să reiau o serie de idei pe care le-ați punctat aici sunt implicat în pactul ecologic și o să iau sugestiile dumneavoastră în considerare. Vreau să vă reamintesc că comisarul Chiriachides, care răspunde de Sectorul sănătate este extrem de uh, important pentru pactul ecologic. Fermierii sunt, desigur, extrem uh, de importanți și trebuie să fie jucători cheie. Susțin pe deplin ceea ce a spus, pentru că sunt de acord și am mai spus-o. Acest lucru trebuie să fie făcut pentru fermieri și nu împotriva lor. Trebuie să ne concentrăm asupra stimulentelor. De aceea, în remarcile introductive, am spus ceva despre buget. Pentru că dacă vrem ca fermierii să se gândească la mai puțin îngrășăminte, pesticide sau mai bună gestionare a surselor de apă, precum și la alte măsuri pro-mediu, avem nevoie de resurse fermierii trebuie să fie uh, la uh, primul uh, pilon și anumite alte activități în al doilea pilon. Bugetul este extrem de important. Ați vorbit de secvență, de ordine. Da, și eu aș dori să se adopte o strategie după care să adoptăm sau să schimbăm uh, politica agricolă comună în direcția respectivă. Din păcate avem uh, pacul din 2018 și uh, Comisia uh, doamnei Ursula von der Leyen uh, nu uh, a sugerat uh, o Uh, reînnoirea acestei uh, politici, pentru că nu putem să redeschidem acest capitol din nou. Însă trebuie să sincronizăm lucrurile, vom uh, coopera cu uh, Parlamentul astfel încât regulile pentru viitor să reflecteze uh, să ilustreze strategia pe care o adoptăm. Strategia este o oportunitate, mai ales pentru exploatațiile mici și mijlocii care dispar atât de repede. Le pierdem uh, și cred că există spațiu în Europa pentru o uh, pentru ferme uh, mai mari, mai intensive, dar și pentru fermele mici care sunt uh, uh, gata să preia aceste provocări de mediu. Nu vrem însă ca um, marile ferme să ducă la dispariția micilor ferme. E nevoie de un echilibru și de o sustenabilitate. Acest lucru trebuie să existe la nivelul uh, fermelor. Agricultura uh, biologică este foarte importantă și va lua amploare uh, în cadrul acestei strategii Farm to Fork, nu numai din punct de vedere al dimensiunilor. Am dori să promovăm și consumul produselor bio este de fapt un succes mare al agriculturii Europei. Uh, este, sunt cele mai bune alimente din lume, sunt uh, apreciate peste tot în lume, calitatea este indiscutabilă. Deci trebuie să îi uh, protejăm și apărăm pe producătorii de alimente. Mulți au vorbit despre protecția fermierilor în relația cu importatorilor. Da, trebuie să cerem acele standard, aceleași standarde și uh, Uh, sigur, regula, regulile din uh, regulile OMC sunt uneori un obstacol, însă trebuie să încercăm să facem acest lucru și pot să vă promit că o să fac tot ce îmi stă în putință, astfel încât birocrația să uh, uh, fie redusă, astfel încât să nu îngreuneze viața fermierilor, pentru că o face uneori și uh, pot să confirm acest lucru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de interesantă, nu numai în acest hemiciclu, ci în tot uh, Parlamentul, în general, uh, cred că fermierii au o certitudine mai mare și mai multe speranțe în legătură cu direcția în care se vor îndrepta. Vă asigur, Comisia Europeană va face tot ce îi va sta în putință, astfel încât uh, pactul ecologic și strategia Farm to Fork să fie puse în aplicare pentru fermieri, în beneficiul lor și pentru viitorul agriculturii europene. Vă mulțumesc! Mulțumim. Cu acestea am încheiat dezbaterea de la acest subiect și trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea uh, cazurilor de încălcare a drepturilor omului, de încălcare a democrației și a statului de drept și prima dezbatere se referă la Guinea, în special violența împotriva protestatarilor și începem dezbaterea aceasta cu autorii. Prima care intervine este doamna Herzberger Fofana Pirete. Mulțumesc, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Republica Guinea trece printr-o perioadă dificilă, marcată printr-o violență crescută care amenințează stabilitatea democratică. Puterea politică și suveranitatea uh, sunt și trebuie să rămână în mâinile poporului. Voința poporului trebuie să fie respectată și trebuie să se reflecte în instituțiile de stat. De anul trecut, când uh, s-a anunțat un referendum menit să modifice Constituția, opoziția politică și societatea civilă au contestat uh, acest proiect, iar uh, climatul politic a căzut în violență. Au avut loc manifestații și acolo s-au petrecut multe abuzuri. Au fost foarte multe victime ale Uh, violenței uh, din partea poliției. Uh, am văzut rapoarte care ne-au emoționat foarte mult. Există o mare îngrijorare în rândul comunității internaționale. Îmi pare rău că trebuie să mă întrerup. Doamna Arena, vă rog să vă opriți. Sunt mulți oameni care vorbesc în sală. Iertați-mă, domnule președinte, dar nu pot să vorbesc când cineva vorbește lângă mine. Îmi pare rău, spune vorbitoarea. Îmi pare rău. Poliția a Uh, folosit drept scut uman o femeie pentru a se proteja împotriva pietrelor aruncate de manifestanți. Întreaga lume a fost șocată de creșterea violenței. Chestiunea crucială pe care, întrebarea crucială pe care ne putem pune, de unde vine această violență? Ce a provocat-o? Noi încurajăm uh, Guinea să uh, se deschidă la dialog pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări cruciale și pentru a pune bazele unui alt proces participativ care să permită luarea în calcul a tuturor uh, Uh, părerile politice în mod inclu- uh, inclusiv. Uh, facem apel la Guinea să pună capăt acestei situații înfioritoare. Este imposibil și inacceptabil ca manifestanții să fie bătuți, să primească um, bombe lacrimogene și așa mai departe. Le-am văzut pe toate în timpul acestor manifestații. Guvernul Guinei a pus accentul asupra suveranității acestui stat și a declarat că un alt stat sau un alt actor politic extern nu poate lua decizii în numele acestei țări, însă în interior interiorul țării, nu putem exclude sau amenințat grupurile de politice care nu uh, susțin linia politică um, susținută de guvernul la putere. Uniunea Europeană trebuie să se gândească bine la parteneriatul nostru cu Africa, să nuanțăm și să multiplicăm relațiile pe care le avem cu diferiții actori pentru a susține statul de drept și drepturile omului și uh, uh, procesele democratice la noi și la partenerii noștri din Africa. Vă mulțumesc! Stimată colegă, V-am lăsat să depășiți cu 45 de secunde. Însă am să vă rog, ca în general, să vă respectați timpul de intervenție. Urmează următoarea autoare, doamna Arena. Merci, president. Alors, Mulțumesc. Trebuie să ne dăm seama că acest al treilea proiect de mandat uh, pe care și-l dorește președintele duce la instabilitate. Protestele societății civile și opozanților împotriva acestui referendum au dus la represalii violente din partea forțelor de securitate, care practic deschid focul în manifestații neînarmați. Asta arată că forțele de securitate nu sunt în stare să reacționeze în mod adecvat la situația de criză în care se află țara. Și asta de ani de zile. Din octombrie 2019, cel puțin 28 de civili și-au pierdut viața la proteste. Dacă ne gândim uh, și din 2015 peste 70 de oameni și-au pierdut viața. Nu există libertate de expresie, libertate de presă, populația trăiește în frică, condamnăm violențele și cerem guvernului ghenean să îmbunătățească gestionarea acestor manifestații. Pe de altă parte, cerem să se deschidă o anchetă împotriva celor care au comis crime Cerem mai mult, mai mult, cerem eliberarea imediată a persoanelor care au fost întemnițate, deoarece și-au exercitat dreptul de a manifesta. Și regretăm poziția președintelui Conde în ceea ce privește Constituția, Constituția și cel de-al treilea mandat, deoarece statul de drept și democrația au de uh, suferit. Alfa Conde, care a apărat pe vremuri democrația și alternanța, nu trebuie să uite de unde vine. Cerem de asemenea premierului să facă tot posibilul pentru a găsi o soluție democratică bazată pe drepturile omului și cerem SEAE să se implice într-un dialog și într-o mediere cu Guinea pentru a face față violențelor ce țin de organizarea acestor alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează domnul Czarnecki, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, myślę, że Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că trebuie să depunem presiune. Fără rugăminți, fără rețineri, observații, ci ajutor, ajutor umanitar. Ajutorul nostru umanitar trebuie să fie făcut dependent de respectarea drepturilor fundamentale um, în această țară. Merită să-i atragem atenția președintelui Guineei că și de partea noastră um, a planetei au încercat, au fost uh, președinți care și-au pierdut, uh, sau șefi de stat care și-au pierdut uh, puterea în urma unor referendumuri. Matteo Renzi, David Cameron au pierdut în urma unui referendum și asta poate fi un argument. Mulțumesc, urmează doamna Villanueva Ruiz. Protestar nu este un delito, este un... Nu este un uh, delict a protesta, este un drept uman, este răspunsul normal a popoarelor care își iau viața în mâini. Iar uh, acest lucru nu ar trebui să fie reamintit. Totuși, ia uita acum, îți fac pași înapoi în ceea ce privește drepturile civile și politice în toată lumea. Reprimarea acestor proteste în Chile, de pildă, dar asta se întâmplă și în Europa, în Orientul Mijlociu și în Asia. Acesta este un exemplu. Astăzi vorbim despre Guinea, unde, unde protestele sunt uh, reprimate masiv și uh, asta pentru că este cele lui Conde să pună capăt uh, Uh, mandatelor succesive la putere. Trebuie să se asculte cerințele oamenilor de pe stradă, iar uh, noi dorim să se respecte dreptul, de a manifesta, de, dreptul la manifestare și drepturile omului și să se elibereze uh, Um, militanții, uh, jurnaliștii și apărătorii drepturilor uh, omului care au fost închiși. Și uh, în Uniunea Europeană vorbim despre apărarea drepturilor omului, dar vindem în continuare armament acestor țări care nu, care nu fac nimic și, asocia- și organizațiile internaționale nu fac nimic pentru a se, a, pentru a se aplica drepturile uh, omului și uh, pentru a trage la răspundere aceste țări care nu răspund, care nu uh, respectă acordurile la care fac parte, cum ar fi acordurile la Cotonou. Mulțumesc, uh, doamna Lega. Thank you. Domnul Lega, mă scuzați. Those who... Mulțumesc. Cei care au nevoie de o modificare a Constituției pentru a rămâne la putere, poate că ar trebui să gândească la o schimbare de carieră. Uh, Putin e și el în aceeași situație, dar și Alfa Conde. Și, dragi prieteni, acesta nu este singurul lucru pe care cei doi președinți îl au în comun. Pe lângă faptul lor că le place să înăbușească vocile jurnaliștilor și ale opozanților, uh, și pe lângă faptul că e persecută pe liderii justiției, uh, opoziției, mă scuzați, Conde și Putin uh, sunt implicați uh, și în industria mineritului împreună. Cele mai mari resurse de bauxită se află în Guinea. Din bauxită se face aluminiu și Rusia își dorește așa ceva. Rusfom, cel mai mare producător de aluminiu din afara Chinei, din Rusia, obține 27% din bauxită din Guinea. Deci, iată, Guinea este cea mai importantă sursă de bauxită pentru această companie din Rusia. Dar nu e o surpriză că fostul ambasador al Rusiei din Guinea l-a sprijinit deschis pe domnul Conde și încercările sale constituționale de a rămâne la putere. Dragi prieteni, din 2002, 11 lideri africani au luat măsuri pentru a-și prelungi mandatele. Alfa Conde e pe cale de a deveni al 12-lea și o listă a rușinii, ar zice eu. Trebuie să știm că la un moment dat vine momentul să renunți la putere, să te dai la o parte, deoarece poporul din Guinea își merită democrația, își merită Constituția pentru care s-au luptat atât de mult. Poporul din Guinea merită ceva mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, urmează domnul Oetjen, un minut Mulțumesc, doamnă președinte. Alfa Conde, speranță pentru o, o Republică Guinea democratică. Astăzi, la finalul uh, celui de-al doilea său mandat, se uh, dorește schimbarea con- Constituției pentru ca el să aibă un al treilea mandat. Însă mai grav, sunt reprimate demonstrații, demonstrații ce apar tocmai pentru că este propusă această modificare a Constituției. Oamenii spun, nu suntem de acord, noi vrem alegeri democratice, așa cum prevede Constituția noastră. Însă, guvernul reprimă aceste demonstrații, arestează opozanții și nu putem permite asta, doamnelor și demnilor, domnilor. Ne așteptăm din partea guvernului să respecte drepturile omului și drepturile cetățenești și mai ales să fie eliberați toți membrii opoziției dacă au fost arestați din motive politice. Uh, ne așteptăm să fie respectată libertatea de exprimare, pentru ca fiecare să se poată exprima cel mai bine ar fi ca oamenii să se poată exprima prin alegeri parlamentare. Alegerile democratice sunt exact ceea ce își dorește și merită poporul din Guinea și Asta și trebuie să se întâmple. Nu mai, nu mai, are, nu mai putem permite să uh, fie o amânare. Uh, Alfa Conde nu poate avea un al treilea mandat. Acum uh, trebuie să aibă ultimul cuvânt poporul din Guinea. Mulțumesc. Are cuvântul în numele grupului PP, domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Când Alfa Conde a fost ales în 2010, ne-am gândit că începe o nouă eră democratică pentru Guinea Conakry. Însă, împreună ca mulți alții, atunci când a ajuns la putere, a ajuns să-și dorească să păstreze această putere. Și iată că a ajuns să reacționeze dur uh, la adresa opozanților și a celor care protestă împotriva lui. Acum vrea să modifice Constituția pentru a rămâne la putere și mai mult. Nu e de mirare, prin urmare, că oamenii au ieșit în stradă să protesteze. Și nu e de mirare că, din nou, oamenii au fost uh, atacați cu severitate, au fost uciși, au fost răniți. De deci aceea e important să discutăm despre acest subiect astăzi și să facem tot ce ne stă în putință pentru a determina pe Alfa Conde să respecte Constituția. Mulțumim, are cuvântul acum domnul Zoriniu, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, uh, vânt antidemocratic bate în Guinea, unde Alfa Conde, care e la putere de 10 ani, dorește să supună unui referendum o metodă care să-i permită să mai aibă un al treilea mandat. Această intenție de a modifica Constituția a dus, bineînțeles, la proteste în țară și uh, s-a, ceea ce a dus și la uh, um, uh, deținuți, uh, morți și răniți, uh, iar partidele opoziției, asociația civilă au fost, au suferit abuzuri, iar dreptul de a manifesta a fost subjugat de forțele de poliție. Acum noi trebuie să fim atenți la ce se întâmplă și să cerem explicații din cauza violențelor pe care le desfășoară statul împotriva poporului. Uh, este important să existe alegeri corecte și libere. Iar de, aici, iar de asta e nevoie ca Comisia Electorală să fie independentă și să se asigure participarea diverselor partide politice la acest exercițiu democratic. Stabilitatea în această țară, ca și în țările vecine, joacă un rol foarte important. Nu se poate ca deciziile politice uh, luate pentru a rămâne la putere să înrăutățească condițiile de trai ale populației. Această situație necesită atenție și precauție din partea noastră și grijă la nivel internațional, fiindcă este un moment delicat pentru viitorul uh, uh acestei țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului IDE, domnul Berg, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt puțin surprins că Republica Guinea uh, este obiectul acestei uh, rezoluții de urgență. Cu toții cunoaștem situația din această țară, dar par să fie foarte multe prejudecăți uh, în această rezoluție. Chiar și Consiliul, uh, chiar și uh, Amnesty International este prudent. Se vorbește despre demonstrații violente împotriva guvernului și nu trebuie să ne uimească dacă la violențe forțele de ordine răspund cu violență. Președintele Conde a fost primul președinte ales în mod democratic al Republicii Guinea și a declarat că dorește să reformeze Constituția pentru că este o rămășiță a perioadei coloniale. Nu este o dictatură, oferă un referendum pentru acest, pe acest subiect. Și sunt planificate și alegeri astfel încât uh, alegătorii să poată decide asupra viitorului acestei țări. O problemă este că unele partide de opoziție amenință cu un boicot al alegerilor, uh, dar și cu uh, posibilitatea ca ele să nu se țină. Poate că am putea, în timpul acestor dezbateri de urgență, să cooperăm în mod constructiv cu autoritățile. Oamenii din Republica Guinea pot alege dacă își modifică Constituția. Referendumul este calea democratică pentru a merge mai departe. Trebuie să încetăm să facem declarații care nu fac decât să înrăutățească o situație gravă. Mulțumesc, domnul Castaldo, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. 2019 a fost uh, un an cu un val de proteste în toate colțurile lumii, în țări diferite în ceea ce privește nivelul dezvoltare, cultura democratică sau bogăția. Chiar și în Republica Guinea are loc o revoluție socială. Oamenii cer din ce în ce mai multă democrație participativă. Din 14 octombrie încoace în toată țara au fost organizate proteste împotriva reformei uh, nedrepte a Constituției, reformă impulsată de Alfa Condé. Uh, au fost acte de violență și din partea manifestanților, dar mai ales din partea forțelor de securitate. Am văzut cum, din păcate, prea adesea reacția de predilecție a autorităților este să recurgă la represalii violente, cu a, um, arestări abritare, cu reducerea libertăților fundamentale. Situația este foarte îngrijorătoare și trebuie să urmărim îndeaproape ce se întâmplă să cerem un dialog uh, între toate forțele sociale și să contribuim cu actorii sociali, uh, regionali, mă scuzați, pentru a evita un război civil. Însă, în primul rând, companiile noastre nu mai trebuie să exporte arme în țări unde acestea pot fi folosite împotriva uh, populației civile și împotriva opiniei publice. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Mariani, un minut și jumătate de la idee. Mulțumesc a, epoca influenței franceze din în Africa s-a îndepărtat, dar acum rămâne în Guinea această moștenire grea a erei coloniale și este a, greu să se, să-și țină făgăduială statul față de poporul său. Iar dezechilibrul între aceste elemente face ca în această țară să existe ingerințe străine care nu fac decât să înrăutățească situația. Națiunile Europene și Statele Unite se pot eh, opune conceptual acestui eh, referendum în țară, dar, eh, dar Guinea este țara independentă și poate să-și, să-și modifice Constituția dacă o dorește. Alfa Conde, președintele, este foarte criticat acum în ceea ce privește modul în care gestionează țara. Da, violențele împotriva protestatarilor sunt inadmisibile, dar Um, atingerea la adresa ordinii publice din partea protestatarilor sunt și ele inadmisibile. Dacă dorim să ce dorim noi? Să mai avem în continuare o influență în Africa sau să pierdem în fața Indiei, Chinei și Rusiei? De ce ne băgăm noi în această reformă constituțională, fiindcă, din, fiindcă mai multe țări au hotărât același lucru? Um, în Camerun, de pildă, avem de 38 de ani același președinte. Iar această rezoluție arată că suntem, uh, nu, nu putem să facem nimic, nu avem niciun fel de putere. Acum, uh, poporul are posibilitatea de a accepta sau respinge această reformă constituțională, iar uh, noi am face bine să ne asigurăm că referendumul se desfășoară în condiții de legalitate, iar după aceea decizia finală aparține uh, poporului. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la procedura Catch the Eye. Avem voturile la ora 12 și ne așteaptă încă o dezbatere. Avem șase persoane înscrise. Am să dau însă cuvântul numai unei persoane pe grup, respectiv primei persoane care a solicitat cuvântul. În numele PP este domnul Zdehovski, în numele SND domnul Lopez Aguilar și în numele GUE domnul Wallace. Începem cu domnul Zdehovski paní předsedající eh, doamnă președintă dragi colegi îmi pun eh, următoarea întrebare de ce ar trebui să punem sub semnul întrebării această dezbatere? Dorim eh, să avem o influență în Africa, dorim ca Africa să um, aibă o tranziție democratică de la colonialism la democrație um, la Reală democrație, Eu m-am bucurat când în 2010 domnul uh, președintele Conde uh, și-a asumat postul. I-am urmărit activitatea, politicile și mi s-a părut că situația politică în această țară atât de frumoasă și bogată s-a modificat, s-a schimbat încet, încet. Iar acum rămân surprins când văd ce se întâmplă în această țară din octombrie. Nu e normal să fie uciși oameni. Nu e normal ca forțele de ordine să uh, acționeze cu atâta violență împotriva poporului. Ca, nu e normal ca mm, cetățenii să nu aibă acces la îngrijiri de uh, sănătate. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a pune uh, capăt acestei violențe. Mulțumesc. Iată, conducători africani care au fost aleși democratic la un moment dat, însă care după aia o manevrează pentru a fi realeși din nou și din nou și care vor să modifice Constituțiile și să convace pseudo-referendumul pentru a rămâne la putere indefinite, bine, Asta reprezintă o verigă hotărătoare în lanțul care explică instabilitatea, suferințele suferite de populație. Iată cum au ieșit oamenii în stradă, ce proteste masive și S-a ajuns și la masacrul ăla din 2009 cu 500 de morți, cu peste 100 de femei violate, cu protestele din 2020 și 2019. Deci Uniunea Europeană trebuie să acționeze la originea acestor situații pentru a evita acest flux de migranți, de persoane care caută azilul și care uh, ajung acum în insulele Canare crezând că ajung în Uniunea Europeană. Deci pentru asta e nevoie de niște politici efective care să sprijine democrația, stabilitatea în Guinea, dar pe, și pe tot continentul african de altfel. Domnul Wallace are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția condemnă violența din uh, Guinea și încălcările drepturilor omului. Și uh, eu condamn încălcările drepturilor omului de peste tot. Uh, dar Parlamentul European uh, face acest lucru tot timpul și uh, asta în lumea întreagă, dar uh, închide ochii când se întâmplă în Uniunea Europeană. Din noiembrie 2018, protestatarii în Franța sunt supuși uh, unor măsuri de reprimare violente în Franța și uh, uh, iată, au, avem până acum doi morți. Uh, o sută, sute de oameni răniți, oameni care au pierdut o mână, un ochi, iar această rezoluție cere uh, Guinei să recunoască dreptul la libertate și la manifestare. Dar de ce să nu cerem același lucru și Franței sau Spanii când vine vorba de protestatarii catalani? Vă mulțumesc! Încheiem dezbaterea prin intervenția doamnei comisar. Vă rog, doamna Dali. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este un partener uh, îndelungat al Guinei. De, țara a făcut progrese de la primele alegeri democratice în 2010, mm, care l-au adus la putere pe președintele actual, Alfa Condé. Stabilitatea acestei uh, țări și prosperitatea sa sunt importante pentru regiune, dar și pentru Uniunea Europeană din februarie 2018 de la alegerile locale, situația sociopolitică a devenit din ce în ce mai tensionată. Perspectiva unei noi constituții, care ar putea crea posibilitatea ca președintele Conde să rămână la putere dincolo de finalul celui de-al doilea și ultimului său uh, mandat, a unit forțele de uh, opoziție în Frontul Național pentru Apărarea Constituției. Acest lucru a dus la uh, demonstrații frecvente împotriva celui unui al treilea mandat. Aceste demonstrații au fost de multe ori uh, reprimate de forțele de uh, ordine. Opozanții au fost arestați libertăți fundamentale, mai ales libertatea de exprimare, nu au fost respectate. De la, început, de la mijlocul lui octombrie 2019 uh, și-au pierdut viața aproximativ 30 de protestatari, se pare, uciși de, uh, cu arme de foc de către forțele de securitate. Uniunea Europeană de mai multe ori a solicitat anchete pentru a clarifica circumstanțele acestor incidente și pentru a fi trași la răspundere, răspundere cei responsabili Într-un astfel de context, pregătirile pentru alegerile legislative ce urmează să aibă loc pe 1 martie nu au făcut decât să crească tensiunile. Au exist, făcând referire la um, îndoieli față de listele electorale, două partide din opoziție au declarat că boicotează alegerile. Um, două recomandări din 2018 au uh, solicitat uh, o revizuire a um, listelor, listelor electorale, însă această revizuire nu a fost făcută decât uh, parțial. Anunț, anunțul um, recent că um, alegerile vor, fi, vor avea loc împreună cu un referendum cu privire la schimbarea Constituției nu au nu a făcut decât să divizeze și mai mult această țară. Există acum un risc clar de instabilitate răspândită și de polarizare, inclusiv uh, pe criterii etnice, lucru cât se poate de periculos. Uniunea Europeană a cooperat cu parteneri locali, cu ONU, Uniunea Africană, Statele Unite, Franța uh, și a făcut apel la calm și a facilitat uh, dialogul între părți. este nevoie de încredere din partea tuturor într-un proces electoral credibil și fiabil. Este cea mai bună cale pentru a crește participarea și acceptarea rezultatelor. Orice țară are dreptul de a-și schimba sau moderniza Constituția. Bineînțeles, însă schimbarea legii fundamentale trebuie să se bazeze pe o consultare inclusivă care să ducă la un consens uh, cuprinzător și el lipsește astăzi a organiza un referendum la câteva luni înainte de alegerile prezidențiale nu este în conformitate cu bunele practici uh, recomandate de Uniunea Africană și ECOWAS. Mai ales în regiunea vest-africană, um, democrația uh, s-a bazat pe aceste uh, principii. În acest context, purtătorul de cuvânt al uh, vicepreședintelui uh, Borel a, uh, vinerea trecută a solicitat un dialog inclusiv pentru a evita escaladarea violențelor și pentru a asigura condiții pentru organizarea ale, unor alegeri la care să poată participa toate partidele numai un climat în care sunt respectate drepturile civice și nu se mai încalcă drepturile fundamentale poate duce la un astfel de dialog. Pentru asta, toți actorii ar trebui să pună în primul loc, pe primul loc unitatea și pacea în Guinea. Noi suntem dispuși să participăm la un astfel de proces, să cooperăm cu partenerii noștri, ONU, Uniunea Africană și ECOVAS și în același timp uh, continuăm să fim implicați în Guinea, cooperând cu societatea civilă și activiști pentru drepturile omului și încercăm să sprijinim reziliența populației. Criza din Guinea trebuie să rămână sus pe lista priorităților noastre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cu aceasta se încheie dezbaterea. La finalul dezbaterii au fost depuse șase propuneri de rezoluții. Votul are loc astăzi. Următorul punct acum se referă la munca copiilor în minele din Madagascar. Din păcate, suntem într-o mare întârziere cu voturile care trebuie să înceapă la ora 12, deci am să vă rog să nu propuneți cartonașe albastre pentru că nu le voi putea permite. Începem cu colegul Bilde, uh, primul autor. Un minut. sorry. Colega, mă scuzați, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Julia are 13 ani, dar nu se mai întoarcă la școală primește 20 de cenți pe, pe zi și uh, acum uh, va lucra în mină pe căldură insuportabilă. Frederic Optan, el uh, poartă urmele, cicatricile acestei cariere în mină unde pierd copii. Um, 73.000 de mii de copii uh, lucrează în mină, în, în situații, într-o situație periculoasă. Uh, în, uh, însă nu putem să uh, dăm vina numai pe această țară, fiindcă, iată, SUA a, a aprobat uh, munca minorilor, iar 90% um, de um, importurile de, de mica din aceasta din Madagascar ajung în Europa. Iar principiile noastre nu vor valora nimic uh, dacă uh, nu uh, se continuă această cursă pentru profit care calcă în picioare etica și moralitatea. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Roz, un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, cu toții suntem de acord aici pentru a spune că trebuie combătută munca copiilor în Madagascar. Situația nu mai poate se mențină așa și orice pas înapoi e inacceptabil. Doamna von der Leyen a anunțat o politică de toleranță zero față de munca copiilor, însă ar fi ipocrit să spunem asta fără să luăm măsuri. Un prim instrument, acordurile comerciale, care ar trebui să includă cu toate acest subiect prin niște capitole obligatorii și executorii cu privire la drepturile omului și dezvoltarea durabilă. Un al doilea instrument, due diligence din partea companiilor, care trebuie să fie obligatorie. Mai multe state cer asta. Companiile trebuie să-și controleze furnizorii și să fie trase la răspundere conform regulilor OCD. Un al treilea instrument, un tratat obligatoriu asupra multinaționalilor și drepturilor omului, care e negociat acum la ONU. Consiliul trebuie să confere un mandat comisie pentru a avansa și adopta, pentru a duce la adoptarea rapidă acestui tratat. Și avem nevoie de o rezoluție puternică din partea Parlamentului. Haideți să ne punem pe treabă. Mulțumim! Mulțumim, are cuvântul acum doamna Incir, un minut și jumătate. Fru talman, tänk om din telefon... Mulțumesc, doamnă președinte. Imaginați-vă că telefonul dumneavoastră sau mașina dumneavoastră există uh, numai uh, cu prețul plătit de munca copiilor din Madagascar. Mii de copii lucrează în mine în Madagascar și aceste metale sunt folosite apoi pentru uh, mașinile și telefoanele noastre. Mi-e rușine de asta. Copiii lucrează în condiții inumane. Copii, locul copiilor nu este într-o mină, nu, trebuie, nu este la muncă, ci la școală, unde să aibă posibilitatea să crească, să se dezvolte și să-și îndeplinească visele. Uh, Întreaga societate are o responsabilitate aici. Uh, sectorul privat, uh, statele, uh, comunitatea internațională în general. Cauzele inițiale sunt, printre altele, sărăcia. Trebuie să le combatem. Companiile europene, dar nu numai, trebuie să-și asume responsabilitatea de-a lungul întregului lanț de valoare. Este inacceptabil să Um, refuzăm respectul drepturilor fundamentale. Drepturile copiilor trebuie respectate, ele nu sunt negociabile, trebuie să fie respectate. Dacă există un lucru asupra căruia trebuie să putem cădea de acord în acest Parlament, este uh, acela de, referitor la cum îi tratăm pe cei mai vulnerabili dintre noi, mai ales copiii. Mulțumesc, urmează domnul Cernețchi, un minut. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! rzadko kiedy. Mulțumesc. Da, când uh, ești politician îți dai seama că de foarte puține ori lucrurile sunt de fapt în alb și negru. Însă în situația despre care vorbim astăzi ne dăm seama că nu există o justificare pentru ce se întâmplă. Cu toți avem copii, avem nepoți, cu toți ne aducem aminte când am fost noi mici. Și atunci mi se pare corect să fii obligat să lucrezi când ești copil? Haideți să uităm de diviziunile dintre noi și să vorbim cu un glas răspicat și să ne opunem. Avem obligația morală de a o face, dar trebuie să facem și presiuni politice pentru ca această situație să nu mai fie posibilă. Deci trebuie să condiționăm asistența noastră umanitară mm, către aceste țări de lipsa unor practici negative de acest tip. Vă mulțumesc. Domnul Scholz. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În timp ce noi lucrăm aici, zero de copii lucrează în minele prăfoase din Madagascar. Lucrează în condiții nesănătoase și speră să câștige pâinea familiei lor. Cât timp mai putem să ignorăm soarta copiilor care uh, extrag mica pentru companiile noastre? Uniunea Europeană, mai ales Estonia, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a crea un cadru juridic în așa fel încât companiile noastre să mai poată cumpăra numai uh, materii prime obținute în mod etic. Trebuie să avem o politică de zero toleranță față de uh, munca copiilor. Trebuie să implementăm uh, politici de comerț echitabil, astfel încât să sprijinim obiectivele de dezvoltare durabilă. Solicităm Comisiei să înceapă un dialog și cu China și cu alți importatori eh, importanți de mică, de mică și cu guvernul din Madagascar pentru a pune capăt exploatării copiilor, tuturor copiilor până în 2030. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zovco, trei minute. Această, prin această rezoluție, Parlamentul condamnă munca infantilă în toate formele sale și cere autorităților din Madagascar să ocrotească drepturile copiilor și să le garanteze siguranța și integritatea. Un număr foarte mare de copii exploatea, uh, lucrează în mine, iar acest lucru, uh, împreună cu scăderea prețului pe tonă la mică, uh, crește riscul de exploatare condițiile de muncă din mină sunt îngrozitoare și uh, a, sunt în pericol pentru sănătatea și viața copiilor care sunt uh, tot timpul expuși la uh, probleme respiratorii, probleme psihologice și nu mai uh, se confruntă și cu abuzuri fizice. Doar eliminarea sărăciei va putea duce la eliminarea muncii infantile, iar pentru asta e nevoie de o abordare cuprinzătoare și măsuri în educație, eh, ocuparea forței de muncă și protecție socială. Madagascar a făcut un oarecare progres prin adoptarea unui decret care mm, aplică legislația împotriva muncii infantile și eh, ridică vârsta de, de lucru pentru copii de la 15 la 18 ani. Acum însă cerem guvernului să își respecte angajamentele internaționale, mai ales în ceea ce privește standarde sociale și de mediu, uh, condiții de muncă decente și respectarea drepturilor omului și drepturilor copiilor. Dar până acum autoritățile nu au reușit să aplice sancțiuni din cauza faptului că nu au resurse pentru a monitoriza în mod eficient uh, Uh, aplicarea legii și nu au resurse pentru aplicarea legii. Uniunea Europeană poate să facă ceva aici. Prin această rezoluție, Parlamentul cere Uniunii Europene să um, sprijine mai multe proiecte și inițiative care au ca scop combaterea muncii infantile în Madagascar. Uniunea Europeană s-a angajat în mod activ în combaterea muncii infantile prin, prin abordarea sa din politicile comerciale, iar această abordare corespunde uh, angajamentului Comisiei Europene de a avea zero toleranță pentru munca infantilă în politicile comerciale. Doamnă președinte, nimeni, niciun copil nu merită să lucreze și să, să muncească în condiții atât de periculoase, iar exploatarea copiilor reprezintă un element foarte important, combaterea exploatării copiilor reprezintă un element foarte important din uh, politicile noastre, iar prin această rezoluție transmitem un mesaj foarte important lumii întregi. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează doamna Vautmans, un minut și jumătate. Mulțumesc, <clears throat> doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Cu toți am văzut imaginile uh, cu acești copii care lucrează minion. Am fost și am văzut-o la, fiața, la fața locului. Uh, Copilașii, uh, stând uh, uh, la rând, de la cel mai mic până la cel mai mare, stau la coadă așa ca și cum ai merge la școală, dar de fapt stau la rând ca să intre în mină pe cei mici îi aleg ca să îi bage în tunelele cele mai înguste. E absolut dezgustător ce se întâmplă acolo. Deci pentru noi ar trebui să fie o prioritate interzicerea muncii infantile până în 2025. Când vedem cifrele, se vorbește despre 152 de milioane de copii în toată lumea. Sunt copii care în loc să meargă la școală, merg să muncească. De aceea, dragi colegi, Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat la elaborarea acestei re- rezoluții, la redactarea ei. Știm că am reușit să obținem o rezoluție cu un text puternic care condamnă ceea ce se întâmplă în Madagascar și zecile de mii de copii care lucrează în minele de mică. Unul din doi copii lucrează în aceste mine și măsurile trebuie luate aici, în Uniunea Europeană, pentru ca efectele să se facă simțite în Madagascar. Deci, stimată doamnă von der Leyen, nu trebuie să faceți doar promisiuni, ci să transformați acest subiect într-o prioritate. Eu aș cere ca înainte de vacanța de vară să avem deja un plan de acțiune din partea Comisiei Europene pentru eradicarea muncii infantile în toată lumea până în 2025. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kelly de la PP. Mulțumesc. Este una dintre cele mai triste rezoluții pe care le-am dezbătut în acest Parlament, pentru că se referă la copii și la munca copiilor, de această dată în minele de mică din Madagascar. Băieți și fete, chiar de 5 ani, care lucrează în aceste mine se estimează că 62% din cei care lucrează în mine au sub 18 ani. Este insuportabilă această situație. Acești copii nu au posibilitatea să meargă la școală și să, își, și să se dezvolte. În plus, le este afectată sănătatea, plămânii um, și deci creșterea. Și pe lângă aceasta lucrează pentru salarii cât se poate de mici. Trebuie să ne asumăm să încercăm să punem capăt acestei uh, practici până în 2025. Este un obiectiv uh, pentru comisie și cred că trebuie să facem tot pentru a-l atinge. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Arena, numele grupului SND. Mulțumesc. Sunt foarte supărată de această dezbatere. Sunt de acord să spunem că munca infantilă în Madagascar e inacceptabilă, dar, dragi colegi, când a trebuit să votăm o lege în ceea ce privește dreptul de, de, de um, control asupra companiilor. Dreapta PP-ul a votat împotrivă. Când am um, vorbit despre capitole de dezvoltare durabilă cu sancțiuni ieri la Vietnam, de pildă, care să împiedice uh, munca infantilă, Renewul și PP-ul au votat împotrivă. Când trebuie să luptăm uh, um, în ceea ce privește tratatele comerciale internaționale care să um, a, uh, să facă răspunzătoare companiilor și să includă trasabilitatea PPE-ul și Renew votează împotrivă când am vorbit despre trasabilitatea uh, anumitor produse de minerit PPE-ul și Renew, nu toți, dar majoritatea au votat împotrivă. Deci, haideți să fim serioși, dacă suntem, pentru, dacă suntem împotriva muncii patile, dar apoi Uh, facem o rezoluție care nu are uh, caracter obligatoriu deloc. Asta este ipocrizie. O să sprijin această, această rezoluție, fiindcă este importantă, dar este o dovadă de ipocrizie din partea noastră a Parlamentului European să avem o astfel de atitudine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Haranțova. Un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar 47% din copiii malgași care au între 5 și 15 ani eh, lucrează în loc să meargă la școală. Deci nu sunt doar eh, privați de educație. Mulți dintre ei își riscă viața zi de zi în eh, locuri foarte periculoase cum sunt minele. Fiecare copil are dreptul la educație, are dreptul la un nivel de trai care să fie prielnic dezvoltării sale fizice, psihice. UE și-a luat angajamentul să, eradice, să eradicheze eradicheze sărăci, uh, munca copilor până în 2025, peste tot în lume. Însă câte vieți se pierd până atunci? Haideți să punem capăt muncii infantile și mai devreme. Haideți să facem tot posibilul pentru a sprijini țările să-și accelereze implementarea legislației și acțiuni care sunt menite să atingă acest uh, obiectiv. Grupul Renew Europe susține că trebuie uh, să transpunem angajamentele comisiei în niște uh, fapte concrete. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Pirbacas. Monsieur le Président, chers collègues. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Colegul, um, subiectul pe care îl discutăm astăzi uh, pune sub semnul întrebării modelul nostru bazat numai pe economie. Să, faci, să pui la muncă copii pentru a exporta produse cât mai ieftine către Europa cu un cost uman enorm. Acesta este modelul ultraliberal și productivist pe care îl apără Uniunea Europeană, care duce la exploatare, la munca copiilor, așa cum se întâmplă în minele din Madagascar să-i pui la muncă pe copii, acesta este modelul economic dorit de Uniunea Europeană? Copii la muncă? Pentru grupul Identitate și Democrație, viitorul înseamnă uh, localizare și pragmatism. A venit momentul să găsim un protecționism inteligent care să îl informeze pe consumator în ceea ce privește uh, produsele provenite din munca copiilor. Cum putem să vorbim despre ecologie în acest hemiciclu când nu este respectat aspectul uman? Cum putem lăsa intra, să intre în Europa materii prime obținute în urma exploatării copiilor? Cu o Europa a națiunilor și un protecționism inteligent, bazat pe localism și uh, schimburi echitabile, acest lucru nu s-ar întâmpla cu Europa care își protejează popoarele și națiunile, cu o comisie care să fie în serviciul statelor și nu invers, aceste lucruri nu s-ar întâmpla. Dragi colegi, ascultați-vă popoarele și voturile lor. A venit momentul să acționăm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Am să vă rog pe toți să vă respectați timpul de intervenție. Acum suntem programați să încheiem la 11.59. Vă rog să nu vă depășiți timpul. Urmează doamna Hauta la numele versilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Um, prețul uman și de mediu al telefoanelor noastre și mașinilor noastre frumoase uh, devine de, nu suport, de nesuportat, fiindcă știm că se produce cu muncă infantilă, muncă forțată, fără niciun fel uh, de informații care să ajungă la consumatori în ceea ce privește originea acestor produse. Iar dacă Parlamentul se ia într-adevăr în serios, uh, cerând astăzi, iată, ca toate ca niciun produs uh, um, ca niciun astfel de produs uh, care este rezultatul muncii infantile și a acestor exploatări să nu ajungă în Uniunea Europeană trebuie să luăm măsuri. Haideți să nu mai fim ipocriți. Dacă vrem să punem capăt muncii infantile, trebuie să facem acest, putem să facem acest lucru, dar avem nevoie de instrumente, cum ar fi legislație de due diligence la nivel european. Mulțumesc, domnul Bilan. Un minut. Mulțumesc. Munca copiilor în Madagascar e o problemă generalizată acolo Mie și mii de copii sunt uh, astfel obligați să muncească în minele de unde se extrag diferite materii prime. Și urmările sunt clare asupra sănătății, boi, malarie. Acești copii sunt obligați de asemenea să lucreze în condiții nesigure. În Madagascar, într-adevăr, s-a adoptat o lege pentru a limita uh, acest fenomen, însă problema e legată de punerea în aplicare acestei legi. Deci cerem Republicii Madagascarului să respecte drepturile copiilor, să respecte de asemenea tot ce ține de siguranța la locul de muncă și îi cerem să respecte acordurile internaționale în acest domeniu și cerem Comisiei Europene să facă în așa fel încât strategia UE pentru Africa să se bazeze pe încurajarea unei dezvoltări echilibrate și durabile care să respecte și drepturile copiilor. Vă mulțumesc, domnul Sinci, cere cuvântul acum. Mike, please. Činjenica da u Madagaskaru djeca rade po 12 sati u mračnim Faptul că copiii din Madagascar lucrează 12 ore pe zi în uh, Uh, hrube prăfuite pentru 12 cenți uh, pe zi nu este o excepție. În Congo copiii lucrează uh, și ei în mine și elementul comun pentru toate aceste situații este neoliberalismul. Un sistem vechi și prost care distruge tot la nivel ecologic, social și așa mai departe. Este un sistem care în beneficiul unor puțini distruge viitorul multora este dușmanul a tot ce există pe planeta Pământ. Este antiteza durabilității despre care vorbim atât de mult. Trebuie să privim către viitor um, în ideea de a face o schimbare a sistemului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hetman, un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, ponad milion dzieci na Madagaskar. Mulțumesc, spune domnul Hetman. Mii și mii de copii sunt obligați să muncească în Madagascar, în mine, în uh, condiții de nesiguranță. Autorității autoritățile au încercat să soluționeze problema, au adoptat o nouă lege, însă nu e suficient. Deci cerem autorităților margașe să controleze situația la fața locului și să evite astfel toate aceste abuzuri. Cerem de asemenea să se retragă um, concesiunile pentru acele mine care um, recurg la copii. Să nu uităm că o foarte mare parte din populația Madagascarului trăiește practic în sărăcie. Mulți nici măcar nu au de mâncat suficient. Deci cum să elimine această problemă a muncii copiilor dacă nu este eradicată sărăcia? Deci UE trebuie să sprijine Madagascarul pentru dezvoltarea sa și o prioritate ar trebui să fie accesul la învățământ, care e important nu doar pentru dezvoltarea personală, ci și din punct de vedere al uh, dezvoltării generale a întregii uh, țări. Are cuvântul acum uh, domnul Vola, doamna Volat. Mulțumesc, doamnă președinte. 11.000 de copii în Madagascar și în lume 150 de milioane de copii lucrează um, în detrimentul sănătății lor și în beneficiul prosperității noastre. Uh, fac apel la Consiliu să participe constructiv la procesul uh, de la ONU, astfel încât să existe reguli obligatorii pentru întreprinderile, pentru întreprinderi. Uh, de altfel, deplâng faptul că astăzi nu participă Consiliul la dezbatere. Ehm, trebuie să avem lanțuri eh, de aprovizionare la nivel global fără munca copiilor și nu reușim asta până astăzi. Trebuie ca interdicția muncii copiilor să fie parte obligatorie a acordurilor noastre comerciale, pentru că dacă într-o zi vorbim despre munca copiilor și pe de altă parte încheiem acorduri a doua zi ehm, care permite exploatarea copiilor, eh, nu eh, dăm dovadă de coerență. Mulțumesc, doamna Vișnievska este pe listă, dar nu o putem vedea în sală. Dacă este în hemiciclu, o rugăm să ne facă un semn. Dacă nu, trecem direct la colegul Biedron. Un minut. Thank you, Madam President. Work... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, munca la adulți se numește lucru, muncă. Dar uh, pentru copii n-ar trebui să mai numească uh, muncă. La copii munca ar trebui să fie dezvoltare, joc. Uh, deci munca infantilă este un oximoron. Din păcate, însă copiii chiar cu vârste de 5 ani, reprezintă peste jumătate din numărul copiilor, minerilor din Madagascar, ceea ce înseamnă că 11.000 de copii, cel puțin, extrag mică, un mineral folosit peste peste tot, de la uh, machiaje până la construcția auto. Ceea ce înseamnă că copiii ăștia muncesc pentru noi, pentru europeni. În Madagascar, uh, oamenii depind de minerit și de venitul din minerit, uh, dar exploatarea copiilor trebuie să fie oprită. Iar noi trebuie să o oprim aici, să punem capăt ipocri- ipocriziei noastre noi adoptăm o, o, prin adoptarea unei legi care să interzică exploatarea copiilor în întreaga lume. Minut. E cuvântul acum, doamna ca un minut. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu există o justificare pentru ceea ce se întâmplă în Madagascar sau pentru munca copiilor în general în astfel de condiții atât de dificile și de nesigure și conform uh, Organizației Internaționale a Muncii, copiii care lucrează în lume sunt peste 150 de milioane. Sunt un număr de peste 150 de milioane. Și o mare parte uh, lucrează în uh, condiții foarte um, periculoase. Și în Madagascar, unde Sărăcia e cruntă în rândul populației, deci cam 70% din oameni sunt săraci. din cauza asta ajung să lucreze copiii. Un copil din trei nu are suficientă hrană în Madagascar. Mamele uh, își pierd viața mult mai mult, 100 de ori mai mult decât în Polonia copiii, deci ajung să lucreze în astfel de condiții atât de dificile în, și nesigure în minele de mica. Solicităm guvernului malgaș să apere drepturile copiilor și să elimine munca infantilă. Apelul nostru ar trebui să fie mult mai eficace. Acum, șase persoane s-au înscris la cash de Am să accept uh, o persoană din fiecare grup politic. Mă uit uh, către doamna comisar să văd dacă poate răspunde destul de pe scurt. Dacă dumneavoastră este de acord, atunci voi vom începe cu colega cu un minut. Moja država Slovenia e majhna država. Slovenia este o țară mică, însă avem relații foarte strânse cu Madagascarul, deoarece mulți preoți sloveni sunt misionari pe această insulă. Nu lucrează numai în calitate de preoți, ci uh, se asigură de bunăstarea populației. Unul dintre exemple este Peter Opec, ce merge prin mahalale și uh, îi ajută pe oameni um, să-și găsească o locuință. Mahmacua uh, a, a primit, de exemplu, oportunitatea să trăiască într-o casă mică și copiii săi au mers la școală. Le-a organizat viața cât se poate de bine, le-a dat un loc de muncă și educație. Este un exemplu de cum uh, putem să ajutăm lumea a treia. Exemplul său este urmat de foarte multă lume. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă rog pe toți să vă uh, luați locurile în liniște. Are cuvântul doamna Chinici. Si, grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Madagascarul este una dintre cele mai sărace țări din lume și chiar dacă munca infantilă e oficial interzisă, cam uh, o pătrime din copiii care au între 5 și 17 ani sunt obligați să lucreze în plantații de vanilie, în mine, pe străzi sau ca servitori. E tragică situația acestor copii care lucrează zilnic în minele de mica. Mulți nici n-au contracte, lucrează în contracte foarte grele, periculoase pentru sănătatea lor. Pentru 4 cenți la kilogram, acești copii deci sunt obligați să scoată mineralul, să, minereul, să uh, respire zi de zi uh, pulbere atât de nocivă. Convenția 1 din 89, de, pe care am uh, sărbătorit-o recent, nu poate fi doar sărbătorită. Protecția drepturilor copiilor nu se poate opri la granițele Europei. Uniunea trebuie să acționeze pentru a pune capăt acestor încărcări și trebuie activate politicile necesare pentru a responsabila industria care folosește aceste materii prime și pentru a sprijini țările mai sărace. Doamnă comisar, cu toții trebuie să ne luăm angajamentul pentru a acționa, pentru a pune capăt uh, muncii infantile, așa cum prevede Convenția ONU. Ultima persoană Doamna Deli, v-aș ruga pe toți uh, să vă așezați în liniște. Nu cred că s-a întâlnit nimeni cu cineva, cunoaște pe cineva care să fie pentru munca infantilă. Uh, ieri însă, noi am uh, fost de acord cu un, noi am aprobat un acord cu o țară unde există muncă infantilă de ce se întâmplă așa ceva? Credeți că părinții copiilor din Madagascar uh, nu, nu-și iubesc copiii, că nu ar vrea ca eh, copiilor să meargă la școală? Bineînțeles că ar vrea, dar nu au nicio alternativă, fiindcă copiilor sunt victimele capitalismului, a agriculturii industriale, a schimbărilor climatice, secetei și noi avem multinaționale din țări europene care eh, fac afaceri în această țară. Îmi pare rău, dar trebuie să spun că aceste rezoluții sunt, sunt jalnice. Dacă e ca și cum am cere lupului să nu mănânce capra. Haideți să punem capăt acestei ipocrizii. Cum rămâne cu sancțiunile, cu penalizările, cu legislația obligat- obligatorie? Fiindcă copiii ăștia nu au nevoie de lacrimi de, de crocodil, au nevoie de măsuri concrete. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar Elena Dali și, de asemenea, rog pe toată lumea să dea dovadă de respect către doamna comisar și să ia loc în liniște. Doamnă președinte, stimați deputați, în ultimele luni am fost martorii unor dezvăluiri grave, tulburătoare în ceea ce privește exploatarea copiilor în uh, mineritul de mică în Madagascar. Nu putem tolera o situație în care copii, am concurență, spune doamna comisar, doamna președinte, dragi colegi, da, nu știu dacă ați observat, dar doamna comisar și-a întrerupt discursul pentru că este mult prea multă gălăgie. Vă rog să, fiți, să faceți liniște. Toată lumea, vă rog, uh, luați loc în liniște sau rămâneți în afara sălii. Doamna comisar, mulțumesc. Nu putem tolera o situație în care copii să fie obligați să lucreze în condiții oribile și să fie privați de o educație. Este nevoie de acțiune, dar trebuie și să abordăm cauzele inițiale. 46 de mii de tone de mică au fost exportate din Madagascar în 2018, 91% au fost din această cantitate trimise în China. Așadar, ce trebuie abordat este chestiunea ă, diligenței obligatorii în lanțul de aprovizionare. Însă, promovarea capacității și responsabilizării instituțiilor de stat din Madagascar, inclusiv prin cooperarea noastră pentru dezvoltare va fi de asemenea un element cheie. Mulți dintre noastre știu că Uniunea Europeană a luat deja acțiuni pozitive pentru a aborda riscurile din lanțul de aprovizionare în uh, ceea ce privește așa numitele minereuri de conflict, uh, tantalum uh, și multe alte, alte metale Doamna președinte, vă rog, dragi colegi, așezați-vă în liniște, vorbește doamna comisar. Nu putem, nu putem uh, sta cu mâinile în sân atâta timp cât copiii sunt exploatați, cum a spus și domnul Biedron. Munca copiilor și nu putem să stăm și să privim cum continuă munca copiilor în industria extractivă. Este nevoie ca companiile internaționale ce folosesc mică și uh, produse bazate pe mică, dar și ca guvernul din Madagascar să își uh, asume responsabilitatea și să contribuie la îmbunătățirea uh, exercitării drepturilor copiilor. Uniunea Europeană uh, are o poziție uh, de mult timp în ceea ce privește diligența obligatorie. Nu numai statele, ci și actorii privați au un rol de jucat. Parlamentul European a uh, fost gazda unui eveniment important în 2019 în care s-a vorbit foarte mult despre nevoia de a acționa în domeniul uh, minelor de mică. Doamna comisar von der Leyen a explicat clar că Uniunea Europeană are toleranță zero pentru munca copiilor Uniunea Europeană a adoptat, a promovat o rezoluție adoptată și la ONU anul trecut. S-a declarat atunci 2021, 2021 anul internațional pentru eliminarea muncii copiilor. Comisia în viitorul apropiat va uh, uh, va publica un document cu privire la obligațiile, uh, diligența obligatorie care va explica uh, bunele practici în, și va face recomandări pentru companii și pentru întregul lanț de aprovizionare pentru a promova protecția copiilor și a diminua impactul asupra mediului. Pe o piață unică nu este practic să avem tratamente diferite la nivel național și beneficiile unui cadru european sunt evidente pentru a crea un mediu concurențial echitabil și pentru a oferi certitudine juridică companiilor, precum și pentru a folosi oportunitățile ce vin din tranziția uh, durabilă. Uniunea Europeană, de asemenea, sprijină inițiativele cu mai mulți, din partea mai multor actori pentru a elimina munca copiilor. Vom continua să Uh, lucrăm uh, în acordurile comerciale și în alte tipuri de, de uh, cooperare internaționale pentru a combate cauzele acestui fenomen, cum este vulnerabilitatea socială și economică a persoanelor, muncitorilor și familiilor lor și familiilor care uh, își trimit copiii la muncă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisar. Dezbaterea se încheie aici. La finalul dezbaterii s-au depus șapte uh, moțiuni de rezoluție care vor fi votate astăzi, adică acum. Mulțumesc! Dear colleagues, shall we start? Haideți să începem, dragi colegi. Înainte de a începe votul, vreau să fac un anunț. Grupul Renew Europe ne-a științat că se operează unele schimbări ceea ce este numirile. Catalin Ceh înlocuiește pe Nicola Danti la AFET, iar Nicola Danti o înlocuiește pe doamna Ceh la uh, Comisia pentru Cercetare și Inovare, iar um, această schimbare devine, uh, intră în vigoare încă de acum, de la acest anunț. Iar acum trecem la voturi. Avem un punct de procedură? Mulțumesc. Am un punct de procedură. Ați putea să cereți uh, serviciilor să introducă un filtru de spam la e mail fiindcă am uh, primit uh, un număr foarte mare de e mail identice. Cred că se poate face ceva tehnic aici. Nu e, e normal să primești de șase de ori același e-mail, uh, care, ceea ce ne îngreunează activitatea de zi cu zi. Thank you. we took we took notes. Uh, I will inform. Am luat notă de acest lucru, voi informa serviciile de acest lucru. Um, încă un lucru de informare. Vă puteți uh, uh institui dumneavoastră propriile reguli de uh, filtru, uh, după cum doriți. Iar acum uh, Începem votul. Privind uh, rezoluția cu privire la Republica Guinea, violența împotriva protestatarilor, votăm uh, prin ridicare de mână această moțiune de rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Votăm acum rezoluția privind munca infantilă în mine în minile din Madagascar. Votăm mai întâi uh, moțiunea de rezoluție de la grupul ID. Prin ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A voi. Moțiunea de rezoluție comună din partea șase grupuri politice. Amendamentele 1 și 7 sunt identice, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Textul inițial cade. Votăm amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Se solicită o, o verificare astfel încât verificăm electronic amendamentul 8, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Votăm amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm, se solicită verificare. Verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Îmi cer scuze. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aici nu mai verificăm. Amendamentul 3. Vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. adoptă. Amendamentul 4, votul pe apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. So. Now we vote on amendment. Amendamentul 5, vot prin ridicare de mână. Punct de procedură. Înainte de vot, vot uh, punct de procedură. Nu mi-a funcționat consola la ultimul vot. Deci trebuie să-mi numărați și mie votul. excuse moi According to the rules of procedure conformitate cu regulamentul de procedură. Nu se mai schimbă nimic uh, după rezultatul uh, votului. Nu va funcționa consola și la alte voturi sau numai acum nu va funcționa consola? Bine, dacă așa vreți să se câștige, fie. Asta este regula. Dacă nu vă funcționează consola, încercați să stați altundeva. Votăm amendamentul 5, vot prin ridicarea de mână, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm rezoluția acum prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la, mai departe la raportul Metzola. Votăm prin uh, apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Parlamentul European și-a încheiat prima lectură. Votăm acum prioritățile Uniunii Europene pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor. Votăm mai întâi moțiunea de rezoluție a grupului ECR. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum moția de rezoluție libertatea 5 grupuri politice, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Aleatul 1.1 textul inițial. Cine este pentru? Haideți să terminăm votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem un punct de procedură? Voiam să vă spun că la votul prin apel nominal uh, s-a a fost uh, a, anunțat un amendament greșit pe ecran. Am votat, votat primul amendament, nu al doilea. What was on the screen? Ce, ce era afișat pe ecran? Am, am uh, verificat electronic a doua parte, dacă nu mă înșel, spune domnul președinte. No, no, it was Mr. Freund. Yeah. Okay, we continue. Mergem mai departe. Alineatul 1, M, textul inițial, vot pe părți, prima parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Alineatul 1, M, textul inițial, prima parte. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Aleatul 1, punctul V, textul inițial, prima, două părți, prima parte, pentru împotriva abțineri. Se adoptă.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 Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 1, punctul J, J vot uh, prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Considerentul F, textul inițial, vot pe părți, prima parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, vot prima pe nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Consiliatul K, uh, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Considerentul M, vot prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Înainte de a trece la votul final al rezoluției, pe de întregul, vreau să vă reamintesc că nu, să, să nu vă scoateți uh, uh cartela din uh, aparatul de vot, consola de vot înainte de final votului, altfel votul nu va fi înregistrat. Votăm acum prin uh, apel nominal, să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Mulțumesc, weekend plăcut! Okay, thanks yeah. very much. Thank Thank you. you. Can I ask you, colleagues, for... Dragi colegi, pe cei care nu participați la explicațiile de vot, v-aș ruga să părăsiți sala în liniște. So that we can follow with the explanation of votes. Thank you. No change. <laughs> ne, tady to rozbitý nějaký. Jo, to se nevypadá. colleagues, could you please leave the chamber? Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala dacă nu vreți să uh, oferiți o explicație de vot sau să ascultați explicațiile de vot, deoarece conversațiile dumneavoastră îi deranjează pe ceilalți colegi. So now we come to the explanation of votes and we start with Încep explicațiile de vot acum. Începem cu raportul Metzola. Prima persoană care va, își va explica votul. Dragi uh, colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște încă o dată. The first speaker is Mr. Am că domnul Ronța este primul care intervine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 Organizațiile criminale recurg foarte mult la astfel de documente false. Și nu doar uh, săraci uneori circulă cu documente false, ci și bogații uneori uh, profită de astfel de documente false. Și are de suferit Uniunea Europeană și lumea întreagă de altfel. Posibilitatea de a folosi documente false, o posibilitate la care recurg cei care au ceva de ascuns și contravin ordinii publice locale sau mondiale. Deci e un instrument excelent, cel pe care l-am adoptat astăzi și mă bucur să știu că Frontex va putea combate astfel mult mai bine criminalitatea pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumim, domnul Brujinski, acum un minut. panie przewodniczący! szanowni państwo! oczywiście głosowałem za. domnule președinte doamnelor și domnilor bineînțeles că am votat pentru aceste soluții care ne vor permite să combatem um, falsificarea documentelor. Acest lucru va permite um, uh, Frontex și pazei de, uh, de coastă să coopereze foarte bine autoritățile responsabile pentru securitatea documentelor trebuie să fie mai rapide decât uh, infractorii. Lansez un apel către comisie. Acest regulament trebuie să fie aplicat cât se poate de repede. Statele membre au nevoie de instrumentele necesare pentru a putea combate mai bine acest tip de uh, infracțiune. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la explicațiile de vot în ceea ce privește uh, rezoluția cu privire la prioritățile UE pentru a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor. Începem cu domnul Rael. Domnule președinte, dragi colegi, am votat împotriva acestei rezoluții. Bineînțeles că suntem pentru drepturile femeilor, trebuie să le sprijinim, însă se cer niște prostii aici. Ă, educația sexuală a copiilor, astfel încât uh, să fie sprijinită găsirea identităților de gen. Avem cu totul alte probleme. În Germania tot a, uh, în tot a treia zi este ucisă o femeie, iar uh, din 2013 numărul femeilor ucise a crescut. Din 2014 a crescut numărul de cazuri de violență domestică. Iar făptașii sunt în mod majoritar migranți și de multe ori și uh, victimele sunt migranți. Însă, în orașul meu am văzut și următoarea situație. Femeile care caută sprijin în căminele pentru femei sunt în proporție de 70% uh, migrante. Și este o problemă reală asupra căreia trebuie să atragem atenția. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Joron, un minut. Mulțumesc. Acest parlament, așa zis european, vrea să prezinte o rezoluție pentru cea de-a 64-a sesiune ONU cu privire la statutul femeilor. În text nu apare nimic despre mile de tineri asasinate, nimeni despre tânăra de 16 ani uh, ucisă la Salomin. Asta nu e în Irak, nici în Afganistan, nici în Columbia, nici în Bronx. Salomin e în Europa în Franța mai exact. O mie de agresiuni uh, pe zi în Franța, deci aceste tragedii, aceste crime le cunoaștem cu toții. Ni se cere să instituționalizăm uh, analiza intersecțională la toate organele ONU și uh, în UE. Ce înseamnă asta? Să etichetăm oamenii, un sfert europeni, un sfert celibatari, un sfert privilegiat și așa mai departe? Cauzați victime

de orice fel și cred că doar prin politici implementate la un standard ridicat pe care îl avem putem combate acest fenomen. vă mulțumesc. doamnă Șaibi, un minut. Dragi colegi, este a doua oară în 15 zile când votăm o rezoluție cu privire la egalitatea între bărbați și femei. Săptămâna trecută în plen era un text în cu privire la inegalitățile de venit între bărbați și femei, iar astăzi prioritățile UE pentru a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor. Și iată, încă o dată, în acest text votat cu o largă majoritate în acest Parlament, deci încă o dată citesc că soluția pentru reducerea inegalităților între bărbați și femei este să creștem pensiile femeilor și, de altfel, să uh, dezvoltăm aceste tipuri de indemnizații uh, care îi se dau unei uh, văduve um, deci um, pensiile de urmaș pentru văduve. Și um, mulți au votat, mulți colegi au votat pentru această rezoluție. dar dau dovadă de duble standarde colegii de la Renew, pentru că ei votează pentru această rezoluție, însă propriul lor guvern în Franța Uh, vrea să pună capăt uh, acestor tipuri de pensii. Deci să punem capăt uh, acestui fenomen dacă vrem ca egalitatea între bărbați și femei să fie reală. Mulțumesc, ultimul vorbitor, domnul Olecas. Mulțumesc, domnule președinte. Egalitatea între sexe nu este doar un principiu fondator în societatea noastră, e necesară pentru a combate sărăcia și pentru a încuraja prosperitatea și trebuie să fim mult mai activi și să combatem diferitele forme de discriminare. Trebuie să facem tot posibilul pentru a elimina diferența de salarizare între bărbați și femei sau în ceea ce privește pensiile și ar trebui de asemenea să încurajăm mai multe femei să Uh, urmeze cursuri universitare în acele domenii unde femeile sunt mai puțin prezente, să combatem violența împotriva femeilor, traficul de ființe umane, exploatarea um, sexuală, căsătoriile forțate, mutilarea genitală și ar trebui să punem capăt uh, folosirii femeilor uneori ca scut în războaie. Aici se încheie lista de vorbitori, reluăm lucrările la orele 15. paní předsedající Bună ziua, dragi colegi! Se rea sesiunea plenară. Procesele verbale de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Aveți comentarii în legătură cu acest lucru? Prin urmare, procesul verbal este adoptat. The item on the agenda is commission statement wrote... Cum avem declarația Comisiei cu privire la siguranța rutieră. Vă reamintesc că e posibil să solicitați intervenții spontane sau uh, să interveniți prin cartonașul albastru, prin sistemul de registrare electronică și uh, instrucțiunile sunt la intrarea în hemiciclu. Acum deschidem dezbaterea și îi dau cuvântul direct doamnei comisar Vălean. Aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru că ați inclus pe ordinea de zi acest subiect atât de important care mă vizează direct în calitate de comisar pentru transporturi. Îmi dați ocazia de a vă împărtăși gândurile mele înainte de a mă deplasa la Stockholm pe, 20, pe 19 februarie pentru cea de-a treia conferință ministerială mondială cu privire la siguranța rutieră. E de datoria noastră să facem tot posibilul pentru a proteja viețile și bunăstarea cetățenilor europeni. 25.000 de persoane își pierd viața uh, pe străzile europene și 135.000 sunt răniți grav anual. Acestea sunt niște cifre inacceptabile din punctul nostru de vedere și de aceea trebuie să facem mai mult în ceea ce privește acțiunile și sprijinul oferit. Siguranța rutieră va fi o prioritate în timpul mandatului meu și cu ajutorul dumneavoastră putem face din asta o prioritate pentru întreaga Uniune. Haideți uh, însă să nu uităm că Uniunea Europeană a făcut progrese mm, impresionante în ceea ce vrește siguranța rutieră în ultimele decenii. Suntem cea mai sigură regiune din lume, avem multă experiență și foarte multe exemple de bune practici pe care le putem partaja cu alții. E un exemplu de leadership bun. La nivel mondial, 1,3 milioane de persoane își pierd viața anual pe drumuri și șosele. Accidentele rutiere îi ucid cel mai mult pe tineri și asta peste tot în lume. Obiectivul de a reduce cu 50% victimele mortale ca parte a ODD-ului expiră anul acesta. Și acest obiectiv nu a fost și nu are cum să fie atins la timp. Asta nu înseamnă să că vrem să ne reducem din nivelul de ambiție. Nu, vrem să fim printre cei care sprijină un plan ambițios de reducere a victimelor mortale. Și spun aceste lucruri foarte clar și le voi spune foarte clar și la Stockholm. Ministrul suedez pentru infrastructură intenționează să prezinte la Stockholm una, o așa numită declarație de la Stockholm care cere eforturi renoite și stabilirea unui, unui nou obiectiv uh, global. Sprijin această declarație și sper să fie adoptată așa cum s-a programat. Următorul stab va fi o rezoluție în adunarea generală um, ONU și Comisia sprijină acest demers prin intermediul oficiilor noastre de la Geneva și de la New York. Până la urmă, rezultatele contează. În Europa implementăm uh, o abordare, un sistem sigur, un sistem um, holistic, care se bazează pe cooperare, bună guvernanță și responsabilitate partajată. Sunt abordate toate domeniile. Comportamentul, drumurile, infrastructura, îngrijirile post-accident. Da, eroarea umană are loc întotdeauna, dar trebuie să compensăm pentru asta. Utilizatorii și alți um, șoferi vor face în continuare greșeli deoarece e omenește să gresești. Din păcate, distracțiunile, cum ar fi alcoolul sau drogurile, cresc riscurile, însă nimeni nu merită să moară dintr-o greșeală. După cum știți, miniștrii de transporturi au, europeni au sprijinit noile obiective de a reduce numărul Uh, de accidente mortale de rănit grav până în 2030 și Comisia a venit și cu un plan ambițios. Și primele acțiuni concrete deja au fost întreprinse și anul trecut, datorită sprijinului uh, Parlamentului European, am consolidat regulile europene cu privire la gestionarea infrastructurii de siguranță rutieră și de siguranță vehiculelor și vom promova uh, Uh, proiecte de legislație ambițioase în acest domeniu și aștept cu nerăbdare să putem discuta detalii în legătură cu acestea pe viitor. Însă, între timp, haideți să cooperăm pentru că aceasta este esența acestei abordări de siguranță rutieră. Ca legiuitori aveți toate instrumentele pentru a face presiune asupra industriei, asupra societății, pentru a veni uh, cu obiective și cu rezultate mai, uh, mai clare. Mobilitatea se va modifica profund în viitor. Se vor reduce emisiile, digitalizarea va deschide noi um, oportunități, noi uh, modalități, deci lucrurile se vor schimba, abordarea se va schimba prin urmare. Trebuie să vedem care vor fi noile tendințe de transport în zonele municipale, care vor fi implicațiile asupra utilizatorilor rutieri și de asemenea să considerăm, să ținem cont de implicațiile condusului autonom. Vine schimbarea, însă uh, în continuare va trebui să avem drept obiectiv zero victime. Vă mulțumesc și încă o dată vă spun că apreciez foarte mult faptul că ați inclus acest punct pe ordinea de zi. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Acum, în numele grupurilor politice, vor interveni eurodeputații. Începem cu doamna Tun de la PP. Astăzi am deschis un ziar și iată ce am citit, scris cu litere mari. În primele 40 de zile ale acestui an, 100 de pietoni au fost uciși uh, um, de mașini în aceste la, pe, pe trecerile de pietoni, într-un procent de 70%. Mă bucur și eu foarte mult că s-a pus acest punct pe ordinea de zi, fiindcă siguranța rutieră este o chestiune de viață și de moarte. Și uh, situația pe șosele este foarte gravă. Anul trecut, uh, Uniunea Europeană a adoptat uh, cele mai avansate standarde de, privind circulația rutieră, regulamentul privind uh, standardele rutiere, care va intra în vigoare în uh, iulie 2022 um, și va reduce numărul de uh, morți pe șosele în mod drastic. Dar unii spun că și că nici măcar aceste, nici măcar aceste soluții tehnice nu vor îmbunătăți situația dacă participanții la, tra- la trafic nu dau dovadă de uh, chipzuință. Trebuie să fie uh, mai degrabă educați participanții la trafic, dar nu se face acest lucru prin cursuri, prin programe TV și, și așa mai departe. Doamna comisar, uh, dragi colegi, Trebuie să cooperăm cu statele membre mult mai îndeaproape pentru a reduce în mod semnificativ numărul de victime de pe șosele. Da, doamnă comisar, este scopul nostru de a ajunge la zero victime și ar trebui să avem o foaie de parcurs foarte detaliată pentru a atinge acest obiectiv. Avem uh, orașe foarte bune de la, din orașe, cum ar fi Londra, Helsinki, Oslo, care au reușit să reducă și chiar să eradicheze numărul de victime de pe șosele din uh, accidente rutiere. Haideți să învățăm de aceste exemple bune și ne urez succes tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea S și D are cuvântul 3 minute și jumătate domnul Danielson. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei Vălean pentru introducerea sa. 500 de persoane mor pe săptămână pe șoselele europene. Asta corespunde cu două avioane care s-ar prăbuși săptămânal în Europa, lucru pe care l-am considerat complet inacceptabil. Însă și aceste cifre de pe șosele sunt inacceptabile la nivel mondial 6.000 de um, persoane anual. Uh, de cele mai multe ori însă persoane, sau mai mult însă, și de multe ori uh, și cifrele sunt mult prea ridicate. Tocmai uh, de aceea trebuie să um, ridicăm în lista priorităților siguranța rutieră. Trebuie să continuăm cu această viziune de a ajunge la zero victime în domeniul rutier. Trebuie să contribuim și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Dacă putem face, dacă putem să accelerăm lucrurile, să o facem. Dacă reușim să, ar fi bine să putem uh, înjumătăți numărul victimelor pe șosele. Mă bucură că ministrul pentru infrastructură din uh, țara mea va uh, fi gazda acestei conferințe de la Stockholm săptămâna viitoare. Trebuie să creștem uh, siguranța pe șosele de dragul tuturor și pentru automobiliști, dar și pentru pietoni, chiar și pentru lucrătorii din construcții sau cei care lucrează la, șosete, la șosele. După cum spuneați și noastră, doamnă comisar, multe morți pot fi prevenite. Trebuie să ținem cont uh, Ehm, și de ehm, ehm, cei care nu sunt pe șosea, dar uh, poate sunt pietoni sau pe bicicletă. Cu toții trebuie să fie în siguranță. Dacă avem o analiză mai bună a limitelor de viteză, de exemplu, asta ne-ar putea ajuta uh, și reducerea limitelor, limitelor de viteză ne-ar ajuta să uh, avem mai multă siguranță, dar și să ne atingem obiectivele climatice. Uh, finanțarea infrastructurii trebuie întotdeauna să aibă și o perspectivă a siguranței rutiere. Trebuie să ne asigurăm că testele noastre pentru autovehicule, de exemplu, sunt adaptate pentru siguranța rutieră. Acest ultim punct mi se pare cât se poate de important. Chiar dacă jumătate din populația mondială sunt uh, femei, studiile arată că femeile au o șansă de 75% mai mare să fie ucise într-un accident uh, rutier decât bărbații pur și simplu pentru că manechinele folosite pentru testarea pentru uh, accidente uh, sunt uh, după forma corpului bărbaților și nu a femeilor. Cred că împreună trebuie să ne asigurăm că se folosesc mai multe tipuri de manechine pentru testările pentru accidente. Când vine vorba de siguranța rutieră, și aici intervine egalitatea Sper că dezbaterea de astăzi va transmite un semnal către conferința ONU ce va avea loc săptămâna viitoare. Trebuie să cooperăm, să lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele și pentru a salva vieți. La final aș vrea să spun că în timpul uh, discursului meu de astăzi au uh, murit nouă persoane într-un accident uh, rutier. Mult prea mulți acum trebuie să începem să facem eforturi pentru a pune capăt acestui fenomen. Mulțumesc. Acum în numele grupului Renew Europe, domnul Flego, patru minute. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar, cam 500 de persoane își pierd viața zilnic pe drumurile și șoselele europene. Fiecare dintre noi uh, și a pierdut o persoană apropiată din această cauză. Fiecare dintre noi se teme pentru proprii copii și pentru rudele noastre și suntem cu toții conștienți cât de periculoase sunt drumurile și șoselele noastre și știm cu toții că aceste accidente mortale trebuie reduse. Trebuie să depășim această problemă. OMS spune că 1,35 de milioane de oameni mor anual Uh, la nivel internațional din această cauză. Accidentele rutiere sunt principala cauză de deces în rândul tinerilor care și copiilor între 5 și 20 de ani. Anul acesta, 25.000 uh, de oameni și-au pierdut viața, uh, câteva sute de mii de răniți. Deci e nevoie de o reacție la nivel social. Trebuie făcut ceva. Obiectivul Uniunii Europene a fost să reducă cu 50% numărul victimelor, însă, din păcate, acest obiectiv nu va fi atins anul acesta, în 2020. Poate pentru că ne-am stabilit niște obiective mult prea ambițioase, greu de atins. Obiectivele, da, trebuie să ne motiveze, dar în același timp trebuie să fie realiste. Iar țările de dimensiuni mai mici sunt țări care sunt mai puțin sigure. Mă gândesc la România, la Bulgaria, la Croația, țări unde, într-adevăr, numărul accidentelor este foarte mare. Acolo, practic, sunt de două ori mai multe victime pe drumuri și șosele decât în media europeană, decât în restul țărilor. Nu e drept că în aceste țări oamenii conduc mai prost, să zic așa, decât în Norvegia. Nu, în Croația, în Bulgaria, în țările noastre, uh, Ceea ce se întâmplă e că automobilele sunt mai vechi, mai puțin sigure, drumurile de asemenea sunt mai puțin sigure și astfel crește numărul victimelor. Doamnă comisar, nu credeți că ar trebui să, ne, să avem uh, și un progres tehnologic aici? Doar așa putem spori siguranța rutieră. Există deja tehnologie disponibilă. Uh, și zi de zi tehnologia e mai performantă. Depinde de noi să folosim aceste tehnologii noi, cum ar fi sharing economy sau automobilele autonome. Acestea sunt deja folosite și reprezintă o soluție foarte bună pentru a face față problemelor de pe șoselele noastre de, dincolo de victime, mai avem și problema emisiilor, știm asta. Mai există și tehnologia robotice, automatizării traficului, care ar putea reduce foarte mult factorul uh, erorii umane, care până la urmă cauzează peste 90% din accidente și din victime. Deci, prin urmare, ar trebui să ne stabilim ca obiectiv uh, instituirea unui sistem de siguranță la nivel de state membre Asta, bineînțeles, pe lângă îmbunătățirea infrastructurii, a um, structurii de semnalizare de pe drumuri și șosele. Trebuie să intervenim și să promovăm, de asemenea, uh, reînnoirea parcului automobil. Trebuie reduse taxele de mm, înmatricularea acelor automobile care au tehnologia cea mai bună. Și încă un lucru foarte important – educarea cetățenilor. Mi se pare că uneori uităm de această componentă fundamentală a siguranței rutiere. Bineînțeles că nu pare așa de important ca infrastructura sau uh, noile tehnologii, dar e la fel de important, deoarece majoritatea tinerilor în ziua de astăzi în trafic reprezintă un pericol, deoarece mulți dintre ei nu sunt bine educați, nu știu să se comporte în trafic. Deci, doamnă comisar, să nu mai acceptăm nicio victimă în plus pe drumurile și șosele noastre. Asta trebuie să fie o prioritate a mandatului dumneavoastră uh, atât în ceea ce privește, uh, să zicem, traficul, dar și traficul greu. Deci toat, pentru toate formele de trafic. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum numele grupului verzilor. Doamna Metz, două minute și jumătate. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Darin. Stimată doamnă comisar, în Uniunea Europeană, săptămânal, uh, mor aproximativ 500 de oameni pe șosea. Două avioane care se prăbușesc. Niciodată nu am acceptat atâtea decese în aviație. Cum se face că le, acceptăm pe șosele? Anual, accidentele rutiere costă aproximativ 280 de miliarde de euro și pe lângă asta se adaugă tragediile umane și sociale. Salut, deci, um, declarațiile Comisiei mm, ca în viitoarea politică de transport să țină uh, să, um, cu obiectivul de a reduce la jumătate numărul victimelor din trafic. Va fi un um, pas important pentru a se ajunge la viziunea zero în 2050. Cu ajutorul uh, progresului tehnologic și al inteligenței artificiale, siguranța rutieră ar putea să se îmbunătățească în mod semnificativ, deoarece în 94% din cazuri uh, eroarea umană joacă un rol. Un sector rutier automatizat uh, va veni însă cu noi provocări și riscuri ce vor trebui abordate cum ar fi infrastructuri noi pentru vehicole fără uh, șoferi, uh, chestiuni de etică, chestiuni de mediu. Când vine vorba de pietoni uh, și cicliști, ei au cele mai mici șanse de a face rău altor participanți la trafic, însă ei sunt cei mai afectați de accidente. Constituie aproximativ o treime din toate decesele în trafic. Pentru a reduce numărul deceselor în trafic, avem nevoie de un nou tip de urbanism în care pietonii, uh, cicliștii și mijloacele de transport în comun să aibă prioritate. Avem nevoie de o strategie la nivel european pentru o mobilitate sigură și durabilă. După cum ați spus și dumneavoastră, doamnă comisar, și mă bucur acest lucru, aveți o strategie și cu fiecare strategie trebuie să vină măsuri. Eu sper că veți rămâne fidelă uh, declarațiilor dumneavoastră și sper că sigur siguranța rutieră în următorii ani va fi o prioritate importantă pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. On behalf of the... Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului ECR. Are cuvântul timp de un minut și jumătate domnul Zlotovski. Thank you, President. Honorable... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Domnilor și domnilor, când vorbim de trafic, da, vorbim de șoferi, de pietoni, de cicliști, e o mare provocare peste tot și când ne uităm la statistici, vedem că numărul de accidente mortale e strâns legat de asemenea și de geografie și de dezvoltarea regiunilor. Regiunile mai puțin dezvoltate sunt cele care practic um, înregistrează 55% din accidente. Deci 50% din accidente au loc în zonele rurale. Deci e o motivație să continuăm cu o politică de coeziune ambițioasă care să le permită autorităților locale să investească în siguranța infrastructurilor de transport public. Și tehnologia și sistemele de siguranță ale automobilor sunt foarte importante și următorul pas va fi cu siguranță cel al vehiculelor autonome. Încă Însă asta încă nu a venit. De aceea, între timp, trebuie să-i uh, îndemnăm, mai ales pe tineri, să mm, conducă în mod responsabil și trebuie să implicăm, implicăm și firmele de asigurări aici, care au instrumentele de a premia uh, șoferii care conduc bine. Eu sunt sigur că putem să facem tot posibil pentru a reduce numărul de accidente rutiere până în 2050. Și știu că asta va fi un punct important pentru Comisia Europeană și puteți conta pe sprijinul nostru în uh, ceea ce privește acest proiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, în numele grupului GUE, are cuvântul doamna Condura pentru 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte! ne confruntăm cu o situație de urgență și le datorăm victimelor politici ambițioase și trebuie să ne folosim de orice ocazie pentru a ne aminti că în Parlamentul European siguranța rutieră este o prioritate 500 de persoane mor în Europa în fiecare săptămână, chiar dacă avem cele mai sigure șosele din lume. Deci, ca și cum s-ar prăbuși două avioane pe săptămână în Europa. Asta ar însemna că anual ar dispărea un uh, sat, uh, un sătuc cu 16.000 de locuitori, iar uh, nimeni nu pare să dea atenție acestui fenomen, nici mass media, nici politicienii, dar noi trebuie să facem ceva. Chiar dacă nu putem să eliminăm eroarea umană, putem să reducem numărul de accidente și chiar să uh, aspirăm către zero pierde de vieți omenești. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Alte grupuri politice doresc și ele politici ambițioase, spun ele, dar uh, sunt sincere oare de ce nu ne susțin uh, cererea de a avea acum o rezoluție înainte de a, de a treia um, conferință globală ministerial, ministerială globală de la Stockholm. Astfel ar putea să arate că iau în serios acest uh, subiect. Parlamentul European ar trebui să fie vârf de lance în ceea ce privește siguranța rutieră. Iar primul pas uh, este, uh, ar fi ca celelalte grupuri să-și schimbe poziția și să sprijine adoptarea unei rezoluții care să conține propuneri precise cu scopul de a reduce numărul de uh, accidente mortale până în 2020 la, și pentru a ajunge la zero mort pe șosele până în 2050. Avem nevoie de politici care care au dovedit, și-au dovedit uh, viabilitatea și trebuie să se elimine inegalitățile între statele membre. În țara mea, de pildă, s-a înregistrat foarte mult progres. Haideți uh, să ținem cont și de noile evoluții din industria auto în ceea ce privește siguranța rutieră. Avem nevoie și de uh, vehicule noi și de un uh, cadru reglementativ pentru automobilele fără șofer. Haideți să încercăm să îmbunătățim situația siguranței rutiere la nivel uh, național și transfrontalier. Doamna comisar Valean a spus uh, de două ori la Comisia Tran că, este, că se angajează să, să facă șosele europene mai sigure, cum a spus, cum a făcut-o și asta și a luat și asta acest angajament, lucru pentru care îi mulțumesc, iar noi în Parlamentul European trebuie să ne clarificăm prioritățile și să colaborăm cu Comisia și cu statele membre pentru ca în următorii ani să punem bazele unei strategii de succes ambițioasă și unui cadru legislativ care să înjumătățească numărul de victime de pe șosele până în 2020. Vă mulțumesc. Până în 2030, mă scuzați. Mulțumesc. Uh, acum are cuvântul domnul Lutgen. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru declarația dumneavoastră. Strategia adoptată în iunie anul trecut are ca, scopul, uh, ca scop să se înjumătățească numărul victimelor pe șoselele europene. Este un scop nobil, cunoaștem cu toții cazuri nefericite de familii distruse, uh, de lipsa siguranței rutiere. Cred că trebuie să avem în vedere mai multe opțiuni. Comisia Europeană trebuie să aibă în vedere, spun eu, o revizuire a uh, cum se uh, acordă permisele de conducere, apoi uh, regulile transfrontaliere, mai ales când se retrage permisul cuiva, apoi limitările de um, alcool, de, drog, uh, de droguri, uh, dar și limitările de viteză pe șosele. Sunt elemente ce trebuie luate în vedere pentru a îmbunătăți în mod global siguranța rutieră pe șoselele europene. Am senzația că în acest an avem de-a face cu o stagnare a cifrelor în siguranța rutieră regretăm acest lucru. După o ameliorare ce a, ce a avut loc în mod constant, acum am ajuns la o situație de stagnare și nu continuăm cu acest obiectiv de a ne îmbunătăți. De asemenea, ă, bunele practici în funcție de stat membru sunt foarte importante. Trebuie ca împreună să ă, putem să găsim cele mai bune practici. Bineînțeles, infrastructurile nu sunt aceleași peste tot, dar în anumite state membre cred că pot fi luate anumite măsuri pentru a îmbunătăți siguranța uh, rutieră. Diferențele sunt prea mari în domeniul siguranței rutiere între diferitele state membre și îmi doresc, sincer, doamnă comisar, să putem lucra la aceste cifre și sper ca dumneavoastră și noi împreună să putem face recomandări în funcție de fiecare stat membru pentru ca bunele practici să fie uh, adoptate peste tot, astfel încât siguranța rutieră să fie îmbunătățită peste tot în Europa. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult. Un minut și jumătate urmează acum doamna Maldonado Lopez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru dezbatere pe care o avem astăzi. Ah, e fundamental acest subiect. E drept că de multe ori vorbim despre foarte multe subiecte, să uităm că siguranța rutieră, rutieră e un subiect fundamental pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Cum spunea și doamna comisar, anual își pierd viața cam 25.000 de persoane. Uh, în Spania, cam 71-81 din accidente sunt uh, cauzate de factor uman și pe asta trebuie să ne concentrăm toate eforturile noi ca Parlament, noi uh, cei din instituțiile europene. Deci trebuie să ne unim forțele uh, de la instituții și din statele membre pentru a face ceva. Și noile tehnologii cred că pot juca un rol esențial aici. Trebuie să ținem cont de faptul că sunt pe cal de a fi create noi modele de automobile autonome și factorul uman știm că e esențial în cauzarea de accidente, dar trebuie să fim inteligenți și să folosim noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, pentru ca acest, acest um, risc de eroare umană să fie redus cât mai mult. Trebuie de asemenea să folosim digitalizarea pentru a putea reduce acest număr mare de victime. Da, e o adevărată provocare pentru piața internă, deoarece va trebui să creăm siguranță juridică, să încurajăm investiții în tehnologiile aferente și de asemenea să-i protejăm pe cetățeni și pe uh, consumatori față de toate provocările ce țin de siguranța rutieră. Digitalizarea cred eu că e o șansă bună pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. Mulțumesc! Muchas gracias. Vă mulțumim. Acum urmează domnul Geabați cu un minut și jumătate. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Днешния ден в залата има доста повече хора, отколкото... Mulțumesc, domnule președinte. astăzi eh, avem mai multă lume în sală decât de obicei. Felicitări. Doamnă comisar, eu vă vorbesc despre acest subiect din experiență personală pentru mulți. Acest subiect poate fi ciudat, poate suna ciudat. Siguranța rutieră nu înseamnă doar să-ți uh, pui centura de siguranță și să nu folosești telefonul mobil la volan. Avem nevoie de măsuri de prevenire. Siguranța rutieră este o răspundere a șoferului și a tuturor participanților la trafic. La mine în țară, în Bulgaria, Peste 682 de persoane mor uh, în urma accidentelor rutiere și este vorba de victime um, um, cu um, um, uh, răni grave, nu persoane care au suferit după aceea indirect pe urma accidentului rutier. Mor mai mulți oameni pe șosele decât în conflicte armate. Iată de ce acest, uh, uh, acest document este atât de important, mai important decât când reglementăm noi ingredientele din șaorma. Trebuie să ne ocupăm și de uh, semnalizare. Semnalizarea este foarte importantă, unul dintre subiectele de care trebuie să ne ocupăm. Doamna Valean, avem cale lungă de bătut în calitate de comisar, dumneavoastră vă ocupați de multe subiecte legate de siguranța rutieră. Haideți să ne să vorbim și despre ideea absurdă ca tirurile să se întoarcă în uh, țara de înregistrare. Acum câteva minute s-a spus că testele rutiere nu sunt adaptate femeilor. Haideți, uh, nu cred că femeile nu sunt șoferi la fel de bun ca bărbații. Avem nevoie aici de reguli mai stricte pentru toată lumea. Domnule Giambaschi, acceptați un carton așa albastru de doamna Tun? Madame Tun, the floor is Excuse me, I just, um, I just wanted to ask... Mulțumesc, că voiam să vă întreb, când ați... Uh, unde s-a discutat vreodată despre ingredientele de șaorma sau, sau um, forma castraveților uh, că eu sunt uh, membră de 10 uh, ani și nu am s-a discutat niciodată în prezența mea despre așa ceva. Poate la ECR discutați despre asta sau... Uh, stimată colegă, Stimată colegă, vă reamintesc de ultimul mandat, tocmai aici, în, în această sală, am votat un document uh, privind ingredientele uh, șaormei. Asta nu e un subiect important. Subiectul de astăzi este mult mai important. Vă reamintesc și despre dimensiunea castravetului și cât de curbat e castravetele și șaormele. Poate ați uitat, dar asta nu are nicio legătură cu discuția noastră de astăzi. Thank you very much. The next speaker for minute. Mulțumesc. Următorul vorbitor minut și jumătate, doamna Lukacevska. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Siguranța rutieră cu siguranță este un subiect extrem de important. Societatea noastră. Milioane de europeni dețin permisul de conducere și folosesc și sunt uh, utilizatori pe drumuri și șosele. A crescut numărul de persoane care conduc. Și, de asemenea, investițiile în infrastructură au crescut, însă, din păcate, în continuare, prea multe persoane își pierd viața din cauza acestor tragedii. Lucru care implică niște costuri financiare și sociale incalculabile, practic. De aceea eu mă bucur foarte mult să văd că siguranța rutieră este una din prioritățile Comisiei Europene și contez mult pe implicarea dumneavoastră, doamnă comisar Vălean. Nu am nicio îndoială în privința implicării dumneavoastră și de asemenea salut faptul că vor putea fi utilizate noile tehnologii, deoarece prin contribuția acestora vom uh, putea obține rezultate asemănătoare cu cele obținute odată ce s-a impus utilizarea uh, centurii de siguranță. Mulți colegi au spus deja că există diferențe între statele membre, că țările mai sărace cu infrastructurile mai puțin dezvoltate sunt țările care suferă cel mai mult de pe urma acestor tragedii și înregistrează numărul cel mai ridicat de victime. Eu sper ca acest uh, subiect, acest element să fie introdus și în CFM. Și e clar că e importantă formarea, mm, educarea persoanelor Uh, cetățenii trebuie să știe că nu pot uh, conduce sub influența drogurilor sau alcoolului. Astfel de probleme nu pot fi uh, soluționate doar prin legislație. E drept, va fi greu, însă sperăm că și noi, Parlamentul European, ne, putem aduce contribuția și sper să reușim. Îmi doresc asta pentru noi toți. O singură persoană s-a registrat la CashDI, domnul Ronța. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere este una foarte importantă. Uniunea Europeană are mult de lucru în acest domeniu al uh, siguranței rutiere decesele pe șosele, urmările spitalizării victimelor uh, și toate celelalte consecințe sunt uh, partea întunecată a acestui fenomen. Am făcut multe, dar mai este mult de făcut. Mă aștept la un raport bine pregătit care să prezinte situația din diferitele state membre. Este clar, nu este un secret, că majoritatea accidentelor au loc în statele postcomuniste, în care infrastructura este de mai slabă calitate. Vă rog, doamnă comisar, nu putem face economie aici. Statele membre au nevoie de mai mulți bani pentru uh, șosele rapide, pentru Via Carpatica din, prin România, iar statele membre pot folosi aceste fonduri pentru a moderniza șoselele acolo unde sunt cele mai mari accidente. Thank you very much. And now I would like to give the floor... Mulțumesc foarte mult. Am să-i dau acum cuvântul doamnei comisar Vălean. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru interesul manifestat uh, pentru acest subiect. Cum am spus la început, numai uh, lucrând împreună, colaborând și făcând presiune asupra tuturor părților implicate de care depinde siguranța rutieră, vom reuși să vedem uh, rezultate. Ați vorbit despre obiective. Avem obiective care vor expira anul acesta și uh, Poate vă întrebați de ce mai avem obiective dacă nu le putem atinge, dar eu cred că este important să avem obiective. Acesta este un instrument important uh, pentru a um, crea politici și pentru a intra în dialog cu părțile implicate, pentru a avea o viziune concretă pe, pentru uh, viitor în ceea ce vește mai multe domenii. Eu uh, Sper să menținem uh, obiective clare care să ne orienteze acțiunile și la care să ne putem referi mereu. Cu toții ați făcut referire la numărul de victime și eu am făcut aceeași referire. Vreau să vă spun încă o dată că orice cifră este prea mare. Așa cum s-a spus, uh, este la fel de inacceptabil să ne obișnuim să tot auzim de uh, victime pe șosele, uh, numărul de morți pe șosele și mai departe. De ce e nevoie să se ia măsuri rapid și să fim angajați în acest sens? Mai multă lume a făcut referire la la natura vulnerab- vulnerabilă a pietonilor sau altor uh, categorii de participanți la trafic mai vulnerabile. Când vorbim despre siguranță, bineînțeles, trebuie să îi avem în miezul acțiunilor noastre pe cetățeni. Și avem mai multe categorii de participați la trafic mai vulnerabili, eh, pietonii, așa cum s-a spus, dar și cicliștii, motocicliștii. Ei sunt în primejde, mai ales în zonele urbane și uh, analizăm și pachetul de mobilitate urbană pentru a vedea dacă putem îmbunătăți uh, siguranța în orașe, pe șosele în orașe. Cu toții știți că problema este că aceste categorii uh, se contopesc, iar acum, odată cu evoluția tehnologiei și odată cu introducerea unor noi modalități de mobilitate în orașe, cresc și riscurile. Deci trebuie să punem la punct o politică care să țină cont de toate aceste categorii care se întâlnesc în același uh, spațiu. Dar fiindcă vorbim uh, despre, și dat fiindcă vorbim despre acest subiect acum, dați-mi voie să fac referire și la un subiect pe care l-ați ridicat mulți dintre dumneavoastră, faptul că tehnologia și digitalizarea ne pot ajuta să îmbunătățim uh, siguranța rutieră și mulți Ați spus că ați, ați făcut referire la, uh, la vehiculele autonome, uh, arti, uh, inteligența artificială, dar asta vine cu, aduce cu sine și multe provocări, fiindcă la început, la, odată ce infrastructura va fi uh, introdusă, aceste autovehicule vor uh, fi pe șosele cot la cot cu uh, autoturismele cu șofer. Și acesta va pune Uh, va aduce cu sine anumite riscuri, trebuie să ne gândim la asta. Eu, um, eu um, susțin acest sistem SAFE uh, despre care v-am vorbit, fiindcă aici se ține cont de toate elementele care pun probleme pe șosele. Ați vorbit și despre acordarea de um, carnet uh, de condus și cred că în 2012 vom avea o propunere în acest sens, ați despre viteză, dar bineînțeles viteza este unul dintre cele mai importante elemente aici și să vă mai dau încă o cifră, o estimare de la ITSC, o reducere de doar un kilometru uh, a, cu doar un kilometru a vitezei medii în uh, în Uniunea Europeană pe an ar reduce numărul de morți pe șosele cu 2000 de persoane anual, ceea ce arată că viteza este un factor foarte important. Acum analizăm și modul în care putem să cooperăm cu statele membre și să convingem statele membre să ia măsuri pe acest plan. Declarația de la Valeta din 2017 privind siguranța rutieră a însemnat uh, un angajament la nivel ministerial în ceea ce privește reducerea limitei de viteză. Hai să vedem acum care este situația la nivelul statelor membre. Analizele personalizate pe stat membru au fost uh, definitivate și, și poate vom mai putea discuta acest subiect după raportul anual vom mai discuta despre statistici, vom avea și statistici care vor fi publicate în luna aprilie și vreau să mă angajez în fața dumneavoastră ca după conferința de la Stockholm, chiar a doua zi sunt la, voi fi prezentă la Comisia TRAN și vă voi putea deja informa uh, despre angajamentele de la Stockholm și despre următorii pași ce uh, vor fi făcuți pe viitor împreună cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în Europa. Și uh, pentru a fi uh, vârf de lance și model pentru alte continente, fiindcă știm că avem instrumente și programe pentru uh, Asia și Africa și am vrea să, să, să fim un model și pentru ei pentru a reduce numărul de mm, morți pe șosele la nivel mondial. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Vă sunt tot timpul la dispoziție pentru a discuta acest subiect, dar nu numai. Vă mulțumesc. Thank you very much, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră încurajatoare și acum încheie această dezbatere. Procesul verbal uh, va fi trimis spre aprobare Parlamentului European la începutul ședinței plenare viitoare. Dacă nu sunt obiecții, uh, voi trimite rezoluțiile adoptate către persoanele și organismele numite în rezoluții, iar ședința uh, plenară a Parlamentului European a luat sfârșit. Vă urez o după-amiază frumoasă.